Schönen guten Morgen. Bună dimineața. Ich ersuche alle Platz zu... Îi rog pe toți să ia loc, pentru că ziua de astăzi are un program foarte încărcat. De aceea v-aș ruga să ne permiteți să începem la timp. Aș dori să uh, îi cer scuze numele lui Klaus Hannerline, președintele nostru, că nu poate să participe astăzi. Știu că în clipa de față nu sunt toți eurodeputații în sală, dar oricum vreau să le amintesc tuturor eh, să aibă la ei cartela de vot. Vom face înainte de vot o probă, vom verifica și prezența în sală și după aceea pentru votul final din nou va fi nevoie de vot electronic avem un catalog amplu în ce privește modificările de pe ordinea de zi. Ieri o serie de uh, subiecte nu au putut să fie tratate și datorită discuțiilor intense care au avut loc, de aceea vă amintesc ce modificări operăm la ordinea de zi. Înainte de toate, uh, la finalul ședinței vom trata subiectele care nu au fost tratate ieri, programul 10, programul privind protecția consumatorilor, doamna Wikström, după aceea 11 și 12, Alexandra Tain, deci uh, programele de insider și manipularea pieței, după aceea punctele 13, 14, domnul Mezaroș, Sper că i-am pronunțat corect numele. Bun, scuze, deci Iertați-mă, m-am concentrat la cafeaua de dimineață, subiectele 13 și 14. Uh, ă, rapoartele domnului Mezaroș vor fi amânate, dar doresc să mulțumesc colegului Țiefca pentru că el ne va oferi o trecere în revistă a trialogului Bruxelles 1, uh, care probleme au rămas deschise și care nu. Și după aceea uh, vom discuta punctul privind insider dealing. Deci sper că nu aveți obiecții în legătură cu aceste puncte suplimentare de discuție pentru ziua de astăzi. Și vreau să vă spun câte ceva și despre ședința coordonatorilor de ieri. Eh, trebuie să fac o serie de anunțuri. Eh, Bestellung der Berichterstatter bzw. Eh, derjenigen, die Stellungnahmen S-au alocat rapoartele pentru statutul Fundației Europene am fost nominalizată eu, deci Reiker. Voi uh, continua în limba engleză pentru că tot textul l-am pregătit în limba engleză. Uh, problema uh, reclamațiilor și plângerilor în legătură cu aplicarea legei europene. Deci monitorizarea legislației europene va fi un raport uh, uh, pentru domnul Fos. Nu, domnul Fos este nominat pentru protecția date, datelor. Domnul Stoianul, Stoiano face uh, raportul pe tema security settlement și uh, a fost alocat și lucr- uh, raportul Airframes. Iar domnul Baldazare va prelua achizițiile publice. aș mai menționa că a fost elaborat un uh, aviz uh, către președintele Parlamentului um, din partea Partidului Laborist Irlandez. Uh, scrisoarea pe această temă a fost distribuită ieri și va fi, de asemenea, acest aviz va fi votat după ultimul uh, uh, vot uh, regulamentar. Dosarul ACTA va fi dezbătut, va fi votat azi, adică vom vota asupra oportunității de a vota avizul doamnei Galo pe tema dosarului ACTA. Vedeți că dosarul ACTA este un uh, dosar foarte controversat. De asemenea, în reuniunea coordonatorilor am uh, prevăzut o mini-audiere pe tema uh, achizițiilor publice și anume pe data de 30 mai de la 9 la 10. De asemenea, am decis să uh, emitem o întrebare orală la adresa Comisiei cu rezoluție pe tema consultării uh, Comisiei în legătură cu dreptul societăților europene. Grupul de lucru pe tema uh, drepturilor de autor se va reîntruni pentru uh, mandatarea Uh, unui, pentru comandarea unui studiu uh, cu privire la uh, situația copyright-ului în, pentru conținuturi online, adică pe internet. Președintele va adresa IMCO o scrisoare în legătură cu avizele în temeiul articolului 50 și am vorbit și despre mod, modalit, modalitatea de votare oportună, adică ce e de făcut dacă la vot se prezintă unul sau mai mulți deputați în plus față de numărul prevăzut pentru grup și pentru astfel de situații am Uh, prevăzut să aplicăm uh, la sugestia domnului Wieland uh, utilizarea unui soft, unei aplicații pe calculator, care în cazul în care un membru cu drept de vot nu este disponibil în sală, permite în anumite condiții și limite utilizarea unei cartele de din partea unui alt deputat, utilizată de alt deputat. Uh, iată, comunicările uh, și rezumatul uh, ședinței coordonatorilor au fost foarte stufoase și acum am plăcerea să trecem la audierile noastre. Din păcate, agenda noastră e foarte încărcată și de aceea nici nu voi face mari prezentări introductive. Vreau doar să uh, salut uh, pe uh, cei cinci experți care au venit în mijlocul nostru pentru a ne vorbi despre propunerea Comisiei în legătură cu solicitările de cerințele de notificare în domeniul transparenței. Vorbitorii noștri sunt uh, uh, din partea Comisiei, dar și din partea societății civile, Steve Manteau, președinte al uh, Asociației Publish What You Pay Africa, apoi directorul în exercițiu al organizației One, directorul de afaceri externe de la Rio Tinto și Alan McLean, director, vicepreședinte executiv uh, pentru afaceri fiscale de la compania Shell. Mai întâi, însă, aș vrea să dau cuvântul colegei Ellie McCarthy, uh, raportoare pe tema directivei uh, privind transparența. Vreau însă să rog pe toți oratorii să se să, form, să formuleze cât se poate de succint să se limiteze în intervențiile lor pentru a putea da cuvântul tuturor. Doamna McCarthy. Uh, Mulțumesc, domnule, doamna președintă. Foarte pe scurt, cred că trebuie să trecem uh, repede la uh, ascultarea invitațiilor și îmi rezerv timpul pentru întrebări. Bun, în cazul acesta dau cuvântul reprezentantului Comisiei, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc pentru invitația de a introduce acest subiect. Vă promit să nu vă răpesc mai mult de 35 de minute, dar trec la engleză pentru că va fi mai simplu acum. Proiectul despre care vorbim uh, nu vreau să pierd mult timpul cu introducerea, dar vreau să uh, descriu totuși puțin subiectul la care ne vom referi, care este și domeniul de aplicare. Vom încerca să stabilim un sistem privind industria extractivă pentru a raporta plățile făcute în statele terțe în care operează. Deci ne gândim de pildă dacă Seychelles operează în Nigeria și plătește un uh, miliard, să știm uh, că acest lucru se întâmplă. Uh, deci, trebuie să încercăm să promovăm buna guvernanță în statele terțe și să existe un venit corespunzător pentru resursele naturale care sunt exploatate în țările respective pentru ca societățile lor să poată să profite. Deci acesta este obiectiv și nu cred că cineva este împotriva acestei idei nu este o noutate inventată de către Comisie. Există deja inițiative care au fost stabilite pe bază uh, voluntară. Este vorba de EIT, inițiativa privind transparența în industriile extractive. Și în principal uh, implicați în industria exploatării uh, gazelor naturale și petrolului au obligații în ce privește acest tip de transparență, iar sistemul a funcționat destul de bine. Dar, uh, repet, uh, funcționa pe o bază voluntară și noi am dorit să accelerăm acest proces. Într-o lume ideală uh, nu, doar noi și Statele Unite, dar și cei care se străduiesc să aplice standarde internaționale de contabilitate vor încerca să impună acest sistem de transparență. Noi, oricum, dacă alții nu sunt dispuși să ni se alăture, dorim să facem acest lucru. Cel de-al treilea element în domeniul internațional este că Statele Unite în um, uh, actul Dodd-Frank din 2010 uh, cer de asemenea din partea companiilor care sunt listate în Statele Unite să aibă această transparență privind plățile efectuate. Noi sperăm, speram ca în 2011 Statele Unite să implementeze deja acest act, dar se pare că acest termen se amână. Eh, noi am venit cu propunerea noastră, am avut deja discuții în septembrie 2010 cu Parlamentul pentru a vedea ce putem face și am, făcut, am avut consultări ample, am făcut un studiu de fezabilitate și de impact pentru a vedea ce se poate realiza. Asta s-a întâmplat în octombrie anul trecut problemele esențiale nu sunt foarte noi și, ă, de fapt, încearcă să sintetizeze ceea ce această inițiativă EIT a reușit să impună. Există companii listate și nelistate din Uniunea Europeană care ă, lucrează în domeniul exploatării gazelor naturale și petroliere. În primul rând există ă, evidențe pe planul fiecărei țări, dar și pe plan global dispunem de două instrumente, directiva privind contabilitatea, care prevede anumite simplificări, și directiva privind transparența, care de asemenea se referă la companiile listate. Dar toate aceste subiecte sunt acoperite de ambele directive. După cum spuneam, Propunerea nu se referă doar la plățile pe plan global, ci și la nivel de proiecte. Iar acest lucru este foarte important, doamna președintă. Cred că este unul din subiectele cheie pe care trebuie să le discutăm cu Parlamentul și cu Consiliul. Cât de detaliat poți să fii atunci când este vorba despre proiecte? Cum definești proiectele? Noi credem că trebuie să colectăm toate datele pe care companiile uh, Uh, le dețin pentru a avea un sistem de uh, raportare și de a merge până la uh, cel mai scăzut nivel în legătură cu care companiile sunt de acord ca afacerile lor să fie monitorizate. Noi nu vrem să inventăm sisteme de contabilitate și de raportare 100% noi. Ce vrem să știm? Vrem să știm care este nivelul uh, total de plăți efectuate, dar dorim de asemenea uh, să avem structura unor informații cheie pe planul proiectelor anuale. Și dacă vă uitați la acest slide, Subiectele pe care dorim să le aflăm sunt cele pe care sistemul EIT le-a dezvoltat deja. Deci taxe, redevențe, tot felul de plăți efectuate. Cel de-al doilea punct, care este poate mai sensibil din punct de vedere politic, am introdus o prevedere prin care spunem că aceste companiile nu trebuie să raporteze dacă legile privind uh, infracționalitatea prevăd anumite confidențialități în statele terțe în care ele operează. Deci, în acel caz, nu este obligat obligatoriu să raportați, dar trebuie să ne spuneți care este țara care vă împiedică să furnizați aceste informații, pentru că atunci noi am vrea să creăm o presiune internațională asupra acelei țări. Deci, noi eh, ne dorim ca aceste raportări anuale să fie cât mai transparente. În plus, ne dorim să revizuim puțin sistemul, pentru că sunt o serie întreagă de elemente în noi și după câțiva ani dorim să revizuim acest sistem. În ce privește foaia de parcurs, um, este destul de strâns, pentru Consiliul European a spus că este vorba despre o prioritate și vreau să atrag atenția eurodeputaților că este important pentru industria noastră, pentru întreprinderile mici și mijlocii în această perioadă de criză, dar noi sperăm că președinția daneză va reuși să alerteze puțin ritmul. Și am câteva observații finale. Acesta nu este un instrument pentru a, a încerca să combatem evaziunea fiscală pentru că și în ce privește evaziunea fiscală există destule instrumente, dar uh, de fapt această raportare își propune să creeze transparență. În al doilea rând, există o echilibru între transparență, pe de o parte, și eventual o povară birocratică suplimentară um, asupra întreprinderilor. Deci, noi încercăm să obținem și niște acorduri internaționale. Din acest punct de vedere, am făcut progrese în relația cu Statele Unite și sperăm ca și la uh, întâlnirile G20 să reușim să impunem acest sistem. Spuneam iarăși că nu sunt noutăți 100%, nu dorim să reinventăm roata prin aceste rapoarte. Și, uh, repet, uh, respectarea unei foi de parcurs riguroase este esențială. Noi cred că în câteva zile, ă, săptămâni am putea rezolva în relație cu statele membre acest lucru pentru că vorbim despre acest subiect deja de ani de zile. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară și succintă pe care ne-ați ă, furnizat-o și i-aș da cuvântul domnului Nantiu acum, vă rog. Right. Thank you very much, um, Chair and... Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai acestei comisii și stimați participanți ai, la această audiere. Dați-mi voie să vă spun că, fără tăgadă, opiniile pe care le voi exprima astăzi sunt împărtășite de compatrioții mei de pe continentul african africani. Pentru acești uh, compatrioți ai mei, principiile transparenței și responsabilității în ceea ce privește extracția resurselor nat- uh, naturale este deosebit de import- uh, sunt deosebit de importante. Din păcate, țările noastre africane sunt uh, chinuite, torturate de sărăcie în momentul de față, în ciuda resurselor naturale imense de care de care beneficiază. Eu voi vă, vă vorbesc astăzi în numele Publish What You Pay Ghana, care este o, o coaliție a peste 30 de organizații, de ONG-uri din Africa. Uh, Publish What You Pay, de asemenea, reprezintă o coaliție a 24 de țări din Africa. Stimați membri ai Comisiei Jurii, dați-mi voie să vă spun, fără drept, uh, fără echivoc, că acea cale pe care și-a a stabilit-o Uniunea Europeană este în interesul ambelor continente, atât cel european cât și cel african. Și vă rog să continuați pe aceeași cale. Uh, această, aceste cerințe de raportare uh, defalcată pe țări trebuie să devină un, o piatră unghiulară a legislației europene. De ce regulile Uniunii Europene uh, sunt importante pentru noi? În Africa, în momentul de față, din păcate, informațiile de care societatea civilă dispune nu sunt suficient de uh, substanțiale, astfel încât societatea civilă nu reușește să afle ce se întâmplă cu fondurile obținute prin exploatarea resurselor naționale, naturale. Uh, suntem de părere tocmai de aceea că aceste reguli europene vor duce la sporirea transparenței și responsabilității uh, pe continentul african. Știți prea bine, bunăstarea se manifestă la nivel local. Însă, din păcate, în ciuda resurselor noastre bogate, tensiunile sociale și conflictele um, caracterizează exploatarea acestor resurse. În momentul în care aceste cerințe de defalcare, de declarare de defalcată pe țări, uh, vom ști cu toții, toți africanii, ce se întâmplă într-adevăr cu veniturile obținute prin uh, exploatarea acestor resurse ale noastre și vom putea să cerem ca aceste fonduri să fie folosite pentru dezvoltarea statelor. E important să se stabilească praguri de raportare relevante pentru af- comunitățile africane țineți cont, uh, spre exemplu, de bugetele existente în Ghana sau în alte zone africane. În momentul de față, regulile de stabilire a bugetelor nu sunt suficient de uh, transparente și sper din tot sufletul că legile europene vor duce la o sporire a transparenței tocmai a acestor uh, proceduri interne. În uh, Asutifi, spre exemplu, în 2008, uh, bugetul districtual era de mai puțin de un milion de euro pentru o populație de aproximativ 100.000 de, oameni, adică mai puțin de 10 euro uh, pe persoană pe an. În același timp, ratele imobiliare în Ghana au ajuns la o medie de 38.000 de euro în zonele în care se extrag resurse. Asta în 2008. Deci, vedeți că am avea nevoie de un prag de 15.000 de euro, care este uh, standardul folosit deja de uh, piața de investiții alternative londoneze. Care sunt uh, pericolele derogărilor? Eu uh, consider să vă gândiți la renunțarea la aceste derogări pe care le prevedeți, prevedeți pentru anumite state, pentru că astfel de prevederi vor duce practic sau sunt cât se poate declar contraproductive. Uh, statele uh, africane vor folosi aceste derogări prevăzute de dumneavoastră pentru a nu oferi tocmai acele informații de care avem uh, nevoie. Gândiți-vă cum vor re- reacționa liderii din Zimbabwe sau din Guinea, Guinea Ecuatorială în momentul în care vor beneficia de aceste ușițe de scăpare este în interesul atât al companiilor europene cât și al cetățenilor uh, statelor uh, de destinație ca aceste derogări să nu fie puse în aplicare. Raportarea țară pe țară și proiect cu proiect va genera, vor genera încredere și bun, bunăvoință. Vor duce, bineînțeles, la responsabilizarea companiilor care sunt deja active pe continentul african și care vor fi obligate prin legislația noastră să contribuie la uh, Uh, dezvoltarea țărilor în care sunt uh, active. E important ca tocmai comunitatea să fie informată cu privire la fondurile obținute la nivel uh, regional și local prin, în momentul de față, datele de genul acesta sunt oferite sunt oferite pe calea unor proceduri abuzide, abuzive. din păcate, autoritățile locale se folosesc de toate excepțiile prevăzute. Ei bine, legislația europeană ar putea, noua legislație europeană ar putea să schimbe totul. Și acum să trecem la pericolul chinez. V-am cerut, uh, v-am, v-am tot spus despre concurența neechitabilă pe care China o, o um, creează în, în Africa. Știți prea bine, există o mulțime de companii uh, chineze care activează în uh, în uh, Africa și care ar, ar trebui să fie obligate prin intermediul unor standarde internaționale să respecte uh, toate criteriile de, transfer, uh, de transparență și raportare. E important ca um, toate cele prevăzute în Dodd-Frank Act să fie într-adevăr aplicate. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să cer Parlamentului European din nou să promulge noile directive fără să le dilueze. Cer Parlamentului European să se asigure că Uniunea Europeană va continua să fie un lider în lupta împotriva corupției mondiale în toate formele sale și că va sprijini în continuare uh, luptele poporului african, uh, lupta poporului african împotriva sărăciei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! mulțumim. Mulțumim foarte mult uh, pentru această pro, uh, prezentare interesantă. Domnul Vulcan are cuvântul acum. Right. My name is Alexander Vulcan. Mă numesc Alexander Vulcom și vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l dați pentru a vă face o prezentare pe această temă foarte importantă în timpul negocierilor. Sunt uh, directorul din Bruxelles la campanie One. Uh, 200 de mii de oameni au semnat petiția pentru ca uh, nicio țară deținătoare de resurse să nu mai eh, aibă nevoie de ajutor internațional. Una din partenerele acestei campanii este Publish What You Pay, care se luptă pentru uh, o dezvoltare uh, economică uh, umană în țările cu resurse, na- naționa- resurse naturale. Vreau să vă spun uh, care sunt unele dintre rezervele care apar în legătură cu acest proces legislativ și uh, Ehm, despre cum credem noi că trebuie găsit echilibru între povară și transparență. Ehm, conform studiului de impact, ehm, implementarea ar reprezenta 0,05% din valoarea industriei extractive. În 2011, profiturile realizate au fost de 20 2 de miliarde de eh, euro, eh, respectiv 2,5 milioane de euro pe oră. Acum, eh, această directivă dorește să ofere derogare IMM-urilor. Ei bine, nu suntem convinși de utilitatea acestei dispoziții. Lord Brown ieri în Financial Times spunea că este este uh, foarte rar ca o companie să-și piardă profitul doar pentru că devine mai transparentă. Deci directiva europeană nu ar avea ca efect acest lucru. De fapt, uh, propunerea uh, Comisiei ar oferi companiilor o, și investitorilor mai bune oportunități de a evalua riscurile unei întreprinderi în domeniul extractiv, dar ar realiza și un mai bun climat uh, economic și de afaceri prin mai multă încredere în aceste uh, cifre care sunt raportate. În ce privește China, evident uh, că și cele mai mari companii petroliere și de extracție a gazelor din China vor fi acoperite de Dodd-Frank Act și până acum uh, trebuiau publicate plățile către uh, guverne. Deci, salutăm propunerea Comisiei, dar credem că detaliul întotdeauna decide. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, Consiliul nu va dilua formulările propuse de Comisie. Pe de altă parte, credem că este nevoie de specificarea unor detalii pentru uh, ca această directivă într-adevăr să prindă. Mai întâi, raportarea de la țară la țară, country by country reporting, este esențială. Și Comisia trebuie să se alinieze legislației uh, Statelor Unite pentru a avea aceleași criterii pentru raportarea țară cu țară. Și în, legăt- în cadrul aceleiași țări, raportarea proiect cu proiect. Trebuie să existe e, uh, informații foarte e, Trebuie să existe o informație foarte clară și în legătură cu ce s-a cheltuit în plan local pentru dezvoltarea acolo. Uh, în Statele Unite, legislația uh, prevede chiar o raportare proiect cu proiect, project by project. Și aceste uh, legislații trebuie să se alineze și Comisia. Legea americană a fost scrisă astfel încât să acopere și uh, în domeniul său de activitate și activitatea act, eh, actorilor europeni activi pe piața americană. Deci acum însă acum însă trebuie să găsim aceeași uh, transpunere și în Uniunea Europeană. Se, încă o dată vă spun, s-ar putea că, că Consiliul să nu susțină eh, raportarea proiect cu proiect, decât proiect, eventual raportarea țară cu țară. Acest lucru ar uh, crea însă un dezavantaj față de legislația în vigoare în Statele uh, Unite. Deci linia uh, roșie în negocieri trebuie trasată astfel încât acest lucru să nu se întâmple. Deci trebuie ca toate activitățile asimilabile sau echivalente cu activitatea desfășurată în baza unei licențe de extracție, unei autorități, autorizări în acest sens, trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei. Astfel se poate crea un numitor comun pentru toate tipurile de raportări. Uh, mulțumim pentru sugestiile doamnei McCarthy în acest sens. Este important uh, să știm nu numai cât bani au primit guvernele, ci și cum au folosit guvernele acești bani. Comisia a propus ca metodă de implementare a actele delegate, eh, dar eh, este eh, știut că pragurile de raportare sunt diferite în opinia Consiliului și în opinia, opinia Comisiei. Președinta întrerupe și roagă vorbitorul să vorbească ceva mai rar pentru ca interpreții să poată transmite mesajul său. Just to build tension, I'll find where I am. And, uh... Mă apropii de sfârșit, doamnă președinte. Acum uh, vă voi vorbi despre derogări. Derogările permit întotdeauna eludarea legii și Europa nu trebuie să stimuleze acest comportament uh, evaziv. Trebuie ca uh, această derogare care vizează Uh, anumite condiții în uh, temeiul dreptului penal ca această derogare să fie eliminată din textul propunerii. Extinderea cerințelor de raportare dincolo de industria extractivă și forestieră ar avea, din potrivă, un impact pozitiv deosebit. Doamna McCarthy a menționat deja acest lucru în uh, raportul său pe directiva privind uh, transparență și în multe uh, proiecte de aviz ale uh, colegiului din Parlament a fost reluată această idee. În final, toată lumea este pentru transparență, dar, încă o dată, diavolul se ascunde în detaliu și trebuie să ne asigurăm că detaliile vor fi în favoarea utilizatorilor final, pentru că dacă acești utilizatori final în Ghana, în alte țări, nu vor putea să facă uz de aceste informații, dacă companiile nu vor fi obligate până la urmă să raporteze cifrele respective către guvernele țărilor în care lucrează, atunci uh, nu va câștiga nimeni din această situație. Uh, solicităm ca uh, tocmai având în vedere urgența dosarului, să se ajungă la o adoptare în prima uh, lectură. Sigur că și eu și colegii mei de la uh, Alianța One putem să vă răspundem la întrebări în legătură cu această temă. Acum lumea, să știți că cere mai multă transparență, pentru că până acum lumea nu știa ce se întâmplă, dar începem să știm tot mai mult despre ce se întâmplă aici și uh, asta schimbă, evident, și echilibrul de forțe uh, în societate. Iar noi credem că cetățenii au dreptul să afle mai mult. Uh, Mulțumesc, spune președinta. Și acum uh, vreau să dau mai departe cuvântul unor Uh, reprezentanți din sfera industrială. Doamna Ricky Bonan. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la această discuție. Vreau să vă spun că Alan și cu mine vorbim în, în numele companiei noastre, dar am colaborat mult cu uh, multe companii care sunt implicate în extracția de gaze naturale și petrol. Uh, și suntem uh, membri ai acestei rețele. Noi ne luptăm pentru o mai mare transparență și uh, așteptăm cu nerăbdare această legislație europeană. Încercăm să servim ca uh, model pentru uh, o legislație similară. A fost menționat uh, legea Dodd-Frank din Statele Unite în acest sens, pentru că este nevoie de fapt despre o rețea globală care să funcționeze în acest sens. Spuneam că noi suntem angajați să respectăm inițiativa privind transparența în industriile extractive și uh, oriunde operăm încercăm să uh, îndemnăm statele să se asocieze aceste inițiative. Deci uh, ceea ce am făcut în uh, ultimii ani trece dincolo de obligațiile pe care le impune inițiativa AT. Și uh, acum publicăm anual toate plățile pe care le efectuăm uh, pentru guverne. Facem acest lucru pentru că am înțeles că este o parte importantă din criteriile care trebuie îndeplinite pentru a obține licența de a opera. Deci, vedeți aici plățile efectuate, impozitele plătite în anul 2011. Este vorba de uh, activitatea noastră în două țări, Guinea și Canada, deci se poate face comparația între două state, un stat în curs de dezvoltare și un stat foarte dezvoltat cum este Canada, care are și o structură de stat federal. Deci, noi am um, prezentat uh, o structură întreagă a plăților efectuate către guverne, uh, inclusiv către guvernele locale. Și uh, anul viitor, conform feedback-ului pe care îl primim, vom încerca de asemenea să prezentăm amănunte suplimentare pentru organele locale administrative din Canada vedeți că majoritatea acestor taxe, până 75 uh, de milioane în total, au fost uh, plătite. Iar în ce privește Guinea, avem două tipuri de activități, iar uh, aceste proiecte sunt predominante în Canada avem patru activități în aluminiu, ILO, uh, o mină de uh, diamante și uh, aici există evidența plăților efectuate. Deci, vedeți inclusiv pe proiecte cum au fost atribuiți banii și se pot trage concluzii legate de specificul acestor proiecte. Aceasta este abordarea pe care noi o susținem. Am, a fost adoptată această atitudine în Uniunea Europeană și noi considerăm că este o, prin activitatea efectuată de noi chiar o îmbogățire față de propunerile Comisiei, pentru că plățile în felul acesta um, ajung mai aproape de administrația locală și în beneficiul cetățenilor și, de asemenea, uh, fac parte dintr-o bună guvernanță a uh, administrării impozitelor. Deci asta înseamnă că Uh, toate aceste uh, date uh, pot fi puse în evidență în cadrul inițiativei EIT. Deci, aceste date sunt furnizate inclusiv în ce privește profitul guvernelor din activitatea noastră. Și în final aș vrea să eh, mă refer la pragul de uh, transparență. Trebuie să fie încheiat un acord ca să existe un prag unic. Este important pentru eh, state pentru că furnizând uh, rapoarte globale uh, și un număr de date mai uh, mare decât se practica până acum trebuie să devină o practică pentru toți cei care sunt implicați în asemenea activități. Noi suntem pregătiți să facem acest lucru acum pe bază voluntară, dar în ce privește de asemenea profitul, beneficiile și costurile, trebuie să existe o anume obligativitate, pentru că fiecare milion pe care noi îl plătim pentru um, IT sau uh, pentru probleme administrație este Eh, din punctul nostru de vedere un milion mai puțin pe care am putea să l investim în programe de investiții sociale sau în alte tipuri de cooperare. Deci există un raport costuri beneficii și noi credem că acest prag ar trebui să eh, reflecte până la urmă interesul legislației respective pentru ca uh, impozitele plătite de companii să fie în folosul cetățenilor din statele în care se operează, fie că este vorba despre accesul la apă potabilă, fie la alte domenii. Iar în ce privește aspectele de corupție, de asemenea, este uh, important să existe reglementări, pentru că este vorba despre sute de milioane de fapt pe care noi le plătim. Deci, sigur că uh, uh, prin EIT nu ă, se ă, prevede până la urmă obligativitatea de a furniza un număr foarte mare de date dar ați văzut plăile făcute de noi în ghana ă, de asemenea plățile pe care le facem în australia cred că ar trebui pragul să fie stabilit undeva de ordinul milioanelor. deci cred că de fapt aceste demersuri sunt parte a unui pachet mai uh, Uh, complex de abordări legislative pe care uh, Uniunea Europeană le abordează pentru ca în felul acesta să fie ajutate eh, statele în curs de dezvoltare. Noi sperăm că, mai ales că Uniunea Europeană împreună cu OECD și Fondul Monetar Internațional și uh, cei care se ocupă de administrarea impozitelor vor putea să colaboreze pentru că aceste impozite să fie uh, colectate corespunzător și să dovedească și o eficiență. Uh, în respectivele state conform legislației. Mulțumesc foarte mult. Și acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului McLean. Thank you. Thank you very much, uh, uh, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi de toate vreau să spun că Shell împărtășește dorințele tuturor celorlaltor uh, vorbitori cu privire la îmbunătățirea criteriilor de transparență. În fiecare an, companiile extractive investesc miliarde și miliarde de euro în uh, uh, statele în care sunt active și, de asemenea, oferă, plătesc o mulțime de taxe și impozite. Spre exemplu, Shell plătește 30 până la 40 de miliarde de euro în toate statele în care este activă. Și în uh, Uniunea Europeană uh, plătim circa 20 de, sau am plătit 23, 26 de miliarde de, de dolari în 2011 și de asemenea plătim o mulțime de taxe uh, precum TVA-ul pe toate produsele noastre. Deci această temă este deosebit de importantă. E drept că activitățile noastre în statele în curs de dezvoltare ar, ar putea să ne implice pe noi în de- dezvoltarea, în procesele de dezvoltare a acestor state. Suntem uh, activi în acest domeniu, dar în același timp uh, recunoaștem că multe dintre taxele pe care le, plăte- le plătim noi în statele în care suntem activi nu sunt fo- folosiți uh, în uh, scopurile în care ar trebui să fie folosiți. Mă refer în special la statele care au o guvernanță fragilă. Deci, pentru noi, uh, guvernanța fragilă este o mare îngrijorare. În același timp, noi ne dorim să oferim beneficii prin activitatea noastră cetățenilor din statele în care activăm și, de asemenea, să dovedim respect vis-a-vis -vis de acești cetățeni. Prin urmare, pe cale voluntare, Shell a început să raporteze toate plățile pe care le fac le facem în diferitele state în care este operațional. Noi suntem membri ai uh, inițiativei privind taxarea companiilor uh, extractive și eu fac parte din bordul de administrație a acestei uh, inițiative. Deci, după părerea noastră, această raportare este unul dintre elementele care se includ într-o lungă listă de elemente care vor duce pe parcurs la o raportare cât se poate declară. Dar dați-mi voie să încep cu o, un domeniu care ține de propunerea actuală de directivă. Cum ar trebui să fie structurată raportarea? La nivel de țară, la nivel uh, de guvern, după cum spunea antevorbitoarea, antevorbitoarea mea, și de asemenea la nivel de proiect. Acestea sunt cele trei posibilități. Noi considerăm că um, cea mai uh, bună maniera de raportare este cea la nivel de țară. Oferă o, un, o platformă pentru standardele internaționale la care toată lumea se poate uh, la care toată lumea poate adera. Spre exemplu, G20 ar putea să impună aceste standarde. Există opțiunea unor standarde de raportare internațională. Însă, pentru obținerea acestor standarde internaționale e nevoie de o discuție între Uniunea Europeană și toate celelalte, toți ceilalți actori la nivel uh, mondial. Ar trebui ca aceste standarde propuse să fie într-adevăr acceptabile pentru absolut toți acești actori. Deci negocierile sunt absolut necesare. Dar aceste standarde ar putea să ajute la obținerea mai multor uh, Uh, informații. A doua opțiune de raportare este cea la nivel de guvern, care este o opțiune mult mai complicată. Antevorbitora mea spunea că prin acest tip de raportare cetățenii ar putea afla clar care este guvernul care a primit local, autoritatea locală care a primit uh, bani și câți bani a primit. Astfel, cetățenii ar putea mai ușor să tragă la răspundere guvernele care îi reprezintă. Noi, cei de la Shell, considerăm că acest tip de raportare la nivel de autoritate locală, la nivel de guvern, aduce mai degrabă costuri suplimentare. Uh, dar e drept că aduce și avantaje și tocmai de aceea am putea accepta acest tip de opțiune. Dacă ne uităm la raportările pe proiect, aceasta este raportarea pe care o vedem propusă la nivel european și care există la nivel de State Unite ale Americii. Ei bine, trebuie să recunoaștem că am analizat această opțiune și ne-am dat seama că cu ajutorul acestei, acestui tip de raportare, cetățenii din fiecare regiune ar putea afla în ce măsură o companie extractivă a contribuit la dezvoltarea regiunii pe care o reprezintă. Însă, din păcate, această raportare este mai complicată. Se pune problema definiției proiect, proiectelor, pentru că proiectele sunt, pot fi definite într-o manieră diferită în funcție de sectorul despre care vorbim. De asemenea, avem venituri care sunt plătite din diferite surse și nu neapărat din proiect. Avem uh, mai degrabă taxe care sunt plătite pentru activitatea într-un stat și nu, nu este vorba neapărat de taxe plătite pe proiect. În majoritatea țărilor, de asemenea, precum uh, impozitul uh, pe activitatea industrială, sunt Uh, sunt plătite pe activitatea totală a fiecarei companii în parte. Prin urmare, uh, prin această propunere a, dumneavoastră am cere practic statelor uh, partenere să își schimbe absolut total structura raportării taxelor și impozitelor și de asemenea colectării taxelor și impozitelor. Deci acum decizia dumneavoastră este, trebuie să țină cont de implicațiile pe care această, această poziție o uh, o va avea. Gândiți-vă la faptul că, prin propunerea dumneavoastră de raportare proiect pe proiect, veți duce practic la schimbarea structurilor de plata impozitelor în statele, uh, în statele partener trebuie să ținem cont, prin urmare, de consecințele pe care propunerile dumneavoastră le au. Dacă cetățenii vor să compare veniturile din proiecte și vor să compare, de asemenea, datele naționale existente și vor să afle în ce măsură proiectul uh, național regional contribuie la veniturile naționale, ar putea fi uh, s-ar putea ajunge la situații de confuzie. Deci nu dorim uh, ca această confuzie să apară Uh, pentru că confuzia ar duce practic la conflicte care nu ar putea fi neapărat ușor re- rezolvate. De asemenea, această propunere nu duce la o mai bună go- guvernanță, guvernanța mai bună fiind de fapt obiectivul inițiativei dumneavoastră. Noi ne gândim uh, că această raportare proiect pe proiect, ar putea într-adevăr să furnizeze anumite date cu privire sensibile din punct de vedere comercial. În absența un, unor standarde comune la nivel uh, mondial, vă dați seama că transparența cu privire la activitățile pe, sau proiectele demarate de companiile europene Uh, ar putea duce la pierderea unor uh, avantaje competitive pe care aceste uh, companii le au. Și să nu uităm de asemenea că aceste legi s-ar aplica și la nivel european, de asemenea. Gândiți-vă doar la toate proiectele din Marea Baltică, în care sunt demarate o mulțime de proiecte de extracție a țițeiului și gândiți-vă că această propunere legislativă a dumneavoastră ar trebui să ducă la raportarea Uh, exactă cu privirea fiecărui uh, proiect în parte. Deci noi, noi credem că toată acest, această povară ar fi mai degrabă contraproductivă. Noi suntem de părere că mai degrabă o raportare țară pe țară ar, ar fi o soluție mai viabilă. Și în încheiere dați-mi voie să vă vorbesc despre compatibilitatea juridică. Uh, Uh, cer ca propunerile Uniunii Europene să fie compatibile cu regulile OCDE și cu toate regulile pe care companiile extractive trebuie să le respecte în momentul în care activează în, în afara Uniunii Europene. Să nu uităm de asemenea că legile naționale prevalează, legile naționale ale statelor în care companiile europene activează. Deci, uh, Gândiți-vă la aceste două tipuri de legislații. Ar fi păcat ca reputația companiilor europene să fie văduvită sau să, să fie pângărită în urma încălcării tuturor acestor standarde internaționale și uh, legislații naționale. Eu cred că ar trebui să ținem cont de lucrul acesta și, de asemenea, ne-am dori ca multiraportarea să nu fie permisă. Deci vrem ca în această directivă să fie prevăzută un mecanism care să pre- permită Uniunii Europene să încheie acorduri cu statele care acceptă aceste standarde de raportare. Vă mulțumim uh, tuturor, vă mulțumim tuturor pentru că ați respectat timpul alocat dumneavoastră. În cele ce urmează îi dau cuvântul lui Arlene McCarthy, care va avea astfel o, ocazia de a-și face propriile comentarii pe această temă. Well, I, think, um, Chair, it's... Doamnă președinte, chiar îmi pare rău că nu avem suficient timp pentru întrebări. Uh, evident că am o serie de întrebări și știu că mulți colegi de-a mei ar dori să formuleze întrebări, uh, dar cu permisiunea dumneavoastră și cu acordul uh, oaspeților noștri, cred că acest schimb de întrebări și răspunsuri ar trebui să aibă loc în format electronic, prin e-mail, pentru că este mai este mult prea complexă pentru a fi uh, dezbătută în câteva minute. Știm că președinția daneză se află într-un stadiu avansat al negocierilor uh, și nu știu dacă propunerea Regatului Unit este de fapt propunerea Rio Tinto Uh, trebuie să știm că guvernare, raportarea pe uh, instituții guvernamentale nu este raportarea pe proiect, uh, project reporting. Și știm că încă nu este implementată definiția proiectului, dar multă lume se uită spre noi și să vadă dacă vom adopta raportare proiect pe proiect sau nu. Eh, iar dacă noi eh, renunțăm la raportarea proiect pe proiect, atunci lumea va zice, păi dacă Uniunea Europeană renunță, atunci eh, nu, de ce ne mai alinea standardelor americane? Cred că prezentarea Rio Tinto a fost foarte interesantă în sensul că ne-a demonstrat că e posibilă și fezabilă raportarea guvern pe, de la guvern la guvern. Dar iar trebuie să mă întreb dacă acest lucru folosește sau nu ONG-urilor. Ne-ați dat exemplu Canadei, dar Canada nu e Indonezia, nu e Mongolia, deci există diferite nivele. În, în Indonezia sunt sute de districte, guvernări quasi autonome. Dar eu sunt un investitor și dacă sunt un investitor care vreau să investesc într-o anumită zonă sau într-o anumită branșă, vreau să știu unde vor fi uh, investiți la modul concret, în care în, proiectele, uh, în proiecte vor fi investiți banii mei. Deci, problema este că dacă rămânem uh, doar la guvernarea, la raportarea pe diferite instituții de guvern, atunci nu, totuși nu știm uh, exact uh, cât s-a plătit pentru licențiere, pentru autorizare, pentru cu, pe, uh, diferite taxe și accize și așa mai departe. Deci, dumneavoastră culegeți aceste informații, deci nu ar fi diferit, n-ar fi dificil să oferiți aceste informații. Pentru că oricum le dețineți. Problema, sigur, ulterior este la raportarea proiect cu proiect cum se interpretează informația și cum, cum se pun cap la cap acele cifre. Deci, ă, trebuie să întreb cât de, cât de util este să aveți ă, pentru dumneavoastră ca întreprinderi ă, mari să aveți o raportare la diferite, pe diferite nivele de guvernare. De asemenea, mai am o întrebare în legătură cu acea trimitere la dreptul penal. Câte din țările în care operați uh, au o legislație care, uh, sub uh, amenințarea cu sancțiuni penale, interzic publicarea informațiilor respective? Pentru că poate că nu cunoaștem care este amploarea acestui fenomen. Și vreau să întreb, nu nu, nu, nu sunt cumva companiile acelea care încurajează tocmai în țări cu guvernanță slabă uh, uh, apariția unor legi care să preîntâmpine uh, publicarea informațiilor. Deci, sigur, nu vreau să ocup eu tot timpul cu întrebările mele pentru că sunt și colegi care vor să ia cuvântul, dar, uh, sincer, nu mă convinge această raportare la diferite nivele de uh, guvernare uh, și cred că trebuie să mergem mai departe. Evident, încă nu avem o definiție pentru proiecte, trebuie să nu diluăm această, acest nivel de cerințe de raportare și Eh, trebuie să ne asigurăm că vom avea standarde comparabile eh, în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană. Deci, eh, aș ruga ca întrebările mele să găsească, să primească răspuns atât din partea ONG-urilor cât și din partea Comisiei. Mulțumim, Alin McCarthy, spune doamna președinte, înainte de a da cuvântul domnului Gargani și mai apoi doamnei Tain și doamnei Lichtenberger, vreau să spun încă de pe acum că 1. Eh, pe cei trei intervenienți îi rog să fie extrem de subținți, pentru că avem o, vot, o listă de vot extrem de cuprinzătoare și în al doilea rând eh, reiau propunerea doamnei McCarthy și o transmit mai departe experților, eh, rugându-i să accepte să răspundă la întrebările puse pe, prin e-mail, tot prin răspunsuri transmise în format e-mail acum recunoaștem că uh, conferențiarii noștri au fost foarte, foarte disciplinați, au încercat să uh, prezinte pe succint această temă complexă. Îi rugăm și acum, când vor răspunde la întrebări, să o facă cu aceeași uh, suplețe a intervențiilor. Președinte, cred anch'io că la... Mulțumesc, doamna președintă, și eu cred că uh, am avut parte de o audiere foarte importantă pentru acest complex tematic. Și în continuare a ceea ce a spus doamna McCarthy, fără să anticipez discuția, aș dori să formulez o întrebare în ce privește transparența. Este o tematică pe care putem să o interpretăm în diferite feluri și există și elemente care um, ar fi un argument împotriva unei transparențe uh, foarte mari în ce privește plățile efectuate de uh, societățile care acționează în domeniul extractiv. Care sunt efectele unor asemenea reglementări legale? Noi uh, nu trebuie să Uh, impunem întreprinderilor din Europa foarte multe limitări. Pentru că dacă nu găsim echilibrul necesar, atunci s-ar putea să dezavantajăm Europa în relație cu uh, Statele Unite sau cu competitorii din China, care sunt și ei activi în Africa. Și în ce privește reprezentanții industriei, sigur că este nevoie de o anumită obligativitate de transparență în toate domeniile, dar important este ca toți să fie obligați să respecte transparența. Și în acest sens, uh, Mă adresez dumneavoastră și poate și colegilor care vor interveni în dezbaterea care va urma. Dacă aceste tipuri de raportări eh, legate de activitatea dintr-o anume țară și vis-a-vis -vis de un anume guvern nu ar fi suficientă. Mulțumesc. Doamna Tael. Yeah. În calitate de raportoare pentru grupul liberal, aș vrea să insist asupra ideii că noi, în calitate de membri ai Parlamentului European, dorim să combatem corupția, să combatem sărăcia. În același timp, însă, este și datoria uh, Uh, populației din țările respective să lupte pentru impunerea drepturilor lor și să determine modificările politice pentru ca fenomene uh, de tipul corupției să fie înlăturate. Pentru că prin aceste uh, obligativități de uh, prezentare a situației financiare, poate că uh, rezolvăm probleme ale guvernelor respective care de fapt ar avea datoria să o facă. Iar eu anunț de pe acum că dorim să avansăm amendamente. Eu aș fi de părere că ar trebui să eliminăm prevederile legate de derogări pentru că din moment ce ă, există prevederi legate de exceptare a anumitor țări, eu cred că de fapt se creează ă, și un precedent ă, în sensul că societățile care nu pot să fie transparente să acționeze datorită prevederilor din anumite state ar putea să fie sancționate pe plan european. Noi ar trebui, de fapt, să ehm, ne gândim acolo unde există un stat central, atunci eh, plățile se fac doar către ehm, organismul legal eh, guvernamental central. Dar unde este vorba de state federale, eh, raportarea trebuie să fie detaliată vizavi de fiecare regiune din respectiva federație. Ă, depinde de structurile fiecărui stat, uneori ești obligat chiar la nivel de regiune din statul respectiv să îți structurezi raportul. Eu cred că o trimitere în legislație de tip conform structurii statului respectiv ar putea să clarifice lucrurile. Uh, pentru că uh, de asemenea în ce privete raportările privind proiectele să ne gândim că pot să existe și proiecte transfrontaliere există și exploatări care se derulează nu doar pe teritoriul unei țări ci există într o zonă de frontieră și ar putea să fie foarte greu să respecti aici o anume limitare. eu cred că în efectul final va fi cu datele publicate, că ele nu vor mai fi comparabile și atunci ă, s-ar putea întâmpla ca ă, să apară diferențe legate de profit care să determine mai degrabă o destabilizare politică în țările respective. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger, dar o intervenție foarte scurtă, vă rog. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră, din păcate, a trebuit să participe la voturi într-o altă comisie, de aceea noi vom înainta o serie de întrebări în scris. Pentru mine elementul esențial este legat de sistemul de raportare pe care uh, societățile îl dezvoltă. Bun, uh, da, s-ar putea accepta dar oare nu va fi și o posibilitate de a ascunde anumite date, anumite informații pe care ă, nu ă, ar dori respectiva companie să le facă publică, pentru că noi de fapt tindem spre o transparență crescută în toate statele și din acest punct de vedere să exploatăm toate posibilitățile. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Știu, iar acum știu că subiectul ar merita o discuție intensă, dar uh, vreau să le dau uh, ocazia experților să intervină cu rugămintea ca uh, răspunsurile să fie foarte scurte și eventual o răspundere mai, un răspuns mai amplu să fie furnizat în scris. Mulțumesc. Să vedem cum începem. Poate cu o intervenție din sală, există gălăgie în sală și e greu să ne concentrăm pe ceea ce se spune. De aceea, uh, cred că ar trebui să faceți liniște. Mulțumesc, Alin Măcase, și eu sunt de aceeași părere. Deci îi rog pe toți să păstreze liniștea și uh, această mică turbulență eh, legată probabil de momentul voturilor să înceteze. Dau cuvântul acum reprezentanților industriei. Um, Vă mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai uh, subcintă cu putință. Întrebările au fost foarte interesante. Uh, Doamna McCarthy spunea că abordarea noastră se pliază pe propunerea Regatului Unit, care este discutată acum la Consiliu. De fapt, abordarea noastră a stat la baza propunerii Regatului Unit. Acum Regatul Unit a mers mai departe de exemplu dat și uh, ce încearcă Regatul Unit să facă? Să, creaze, să creeze o propunere hibrid care să conțină mai multe elemente din proiectul nostru. Dacă vă amintiți de slide-urile pe care le, pre, uh, le prezentam eu, Uh, trebuie să țineți cont de faptul că pentru fiecare uh, activitate a noastră, pentru fiecare taxă impusă uh, de către statul în care act- activăm, trebuie, pe lângă datele generale, să dăm date separate pe proiect. Asta conform proiectel, proiectului Regatului Unit. bine, directiva se referă la plățile efectuate de fiecare proiect în parte a guvernelor naționale. Domn, dumneavoastră spuneați uh, totul e ok cu Canada, dar ce se întâmplă cu Indonezia? E bine, noi de fiecare dată când uh, efectuăm uh, operațiuni în statele în curs de dezvoltare, Uh, dezvoltăm acolo sau exploatăm acolo numai sau demarăm în aceste state în curs de dezvoltare numai mult de unul, două proiecte. Deci, prin urmare, datele noastre totale uh, pot fi practic ușor defalcate pe proiect. Dumneavoastră spuneați că oricum uh, informațiile sunt disponibile. Da, aveți dreptate, însă toate datele noastre folosesc practic uh, cifre rotunde. Dumneavoastră sau cerințele dumneavoastră merg mai departe de aceste cifre rotunde pe care le, le mm, oferim noi. Dar bine, ne putem adapta și de asemenea sunt dispusă să răspund la toate întrebările care au fost adresate de ceilalți membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu și acum îi dau uh, reprezentantului uh, Shell cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să adaug câteva comentarii care să suplimenteze comentariile antevorbitoarei mele. Da, și eu sunt dispus să răspund în scris la tot ceea ce s-a spus. Cred că problema fundamentală a acestui tip de raportare este următorul. Trebuie să ținem cont de faptul că o mulțime de state membre, spre exemplu, taxează într-o manieră diferită uh, industriile extractive. Uneori, aceste taxe sunt uh, aplicate de la bun început pentru demarata, demararea unei, unei activități și există state care colectează date și taxe, de asemenea, de la companiile și uh, pe cifra de afacere a companiei în respectivul stat. Deci, prin urmare, iată că există uh, sistem sisteme diferite și noi, de obicei, achităm taxele la nivel de entitate. În uh, Regatul Unit există taxe care sunt plătite pe fiecare uh, câmp de exploatare în parte. În alte state membre se colectează taxe însă la nivel uh, federal și iată, asta este dificultatea cu care ne confruntăm noi. Noi putem Uh, demonstra că unele dintre taxe sunt într-adevăr relaționate cu proiectele demarate în respectivul stat. Însă, diferența dintre sistemele de colectare a taxelor dintre diferitele state membre duce la o, imposibilă, o imposibilitate de comparare a datelor. De asemenea, uh, dificultatea pentru noi este tocmai colectarea acelor date și oferirea acestor uh, date pentru fiecare proiect în parte, dar rezultatele obținute Uh, în acest proces al nostru sunt de cele mai multe ori artificiale, pentru că vă spuneam că, uh, vă spuneam că fluxurile de venituri diferă în funcție de sistemele uh, pe care care se aplică în cazul fiecărui proiect în parte. Deci, noi nu ne opunem pur și simplu acestei raportări pe proiect, ci problema este că, din punctul nostru de vedere, există mari dificultăți în colectarea datelor pe proiect din cauza sistemelor diferite de raportare. Vă mulțumesc foarte mult! Îmi pare foarte rău că nu voi da cuvântul celorlaltor, uh, uh, uh, că voi da cuvântul doar scurt timp fiecărui reprezentant al societății civile în parte, dar trebuie să ne grăbim. Domnul Matthew, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a interveni. Dați-mi voie să vă spun că dacă ne distanțăm de raportarea proiect pe proiect, atunci milioane de cetățeni vor fi dezamăgiți. Acești oameni încearcă să responsabilizeze guvernele uh, locale și încearcă să se asigure că banii obținuți sunt într-adevăr uh, folosiți pentru bunăstarea societății pe ansamblu. În momentul în care companiile încep să activeze într-o anumită țară, ele încheie acorduri pe proiecte cu guvernele locale. Doamna McCarthy spunea deja că datele cu privire la proiecte există. Acum companiile ne, ne oferă datele agregate doar, dar datele agregate, datele uh, generale, nu ne ajută neapărat pe noi cetățenii să responsabilizăm guvernele. Deci am avea mai degrabă nevoie de aceste date proiect pe pro- proiect. Sunt surprins de faptul că această propunere nu uh, uh, se bucură de asentimentul companiei, companiilor. Sunt uimit de lucrul acesta pentru că în momentul în care o companie uh, activează într-un stat, uh, compania uh, respectivă are nevoie de susținerea populației. Vedeți ce se întâmplă în Nigeria? Există o mulțime de răpiri și de asemenea stopări ale producției din pricina conflictelor generate de respectiva activitate economică uh, cu care, activitate care nu se bucură de sprijinul cetățenilor. Însă, consider că dacă uh, așteptările cetățenilor de la fața locului sunt întrunite de către companii, uh, colaborarea dintre noi toți ar putea fi mai bună. Deci, tocmai de aceea, raportarea proiect pe proiect ar fi foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, nu-i voi mai da cuvântul reprezentantului Comisiei. Comisia a prezentat o propunere excelentă, uh, dar îi voi da cuvântul celuilaltui reprezentant al societății civile. Much. I think Steve has laid out... Mulțumesc. Uh, cred că Steve a arătat foarte bine de ce e nevoie de aceste date și care este valoarea adăugată. Uh, raportarea proiect pe proiect uh, a fost deja evocată de Congresul Statelor Unite, care a adoptat acest tip de raportare. Trebuie să vedem ce au făcut Statele Unite, de ce au făcut și trebuie să ne alunem la acest standard, pentru că altminteri nu vom avea o comparabilitate pentru că raportarea țară cu țară este doar un nume, o cifră, fără alte detalii. Trebuie să știm exact uh, ce se întâmplă în uh, țările respective, ce se uh, întâmplă în diferitele proiecte, cât de profitabilă este activitatea acolo. Nu vrem, pe de altă parte, să stimulăm guvernele unor țări cu guvernanță slabă să adopte legi care să uh, stimuleze mai degrabă, să mă proveze mai degrabă o, o atitudine de secretizare. După cum am aflat de la companie, aceste date există și de fapt nu există, nu apar costuri suplimentare cu furnizarea acestor date, dar furnizarea lor ar diminua diferite riscuri și ar ajuta comunitățile să înțeleagă ce operațiuni se desfășoară pe teritoriul lor. Mulțumesc! No. Mulțumesc! Văd că domnul Hoyer totuși dorește foarte scurt să ia cuvântul. Vă rog! I'm sorry, but I, I think I should try to the specific question. Îmi cer scuze. Cred că totuși trebuie să uh, răspund uh, întrebării specifice a doamnei McCarthy în legătură cu uh, dreptul penal aplicabil în anumite țări. Aici noi nu credem că aplicăm o clauză de derogare, ci doar o, un fel de plasă de siguranță, pentru că pentru ca în uh, companiile noastre care se confruntă cu situația de a uh, fi potențial incriminate în anumite țări terțe să nu ajungă totuși în această situație doar din cauza uh, dezvăluirii unor informații. Au fost câteva Uh, cazuri de genul acesta. Sunt și cercetări și discuții academice pe această temă. Deci, noi nu facem aici o exceptare de la regulă, nu oferim derogări, uh, nu vrem să stimulăm și să promovăm niciun fel eludarea legii. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc că cu aceasta încheie această mini-audiere. Toate întrebările rămase fără răspuns uh, vă rog să le rezolvați în scris. Vreau să mulțumesc tuturor oratorilor uh, noștri pentru foarte interesantele prezentări. Și acum, dacă nu aveți nimic împotrivă, trecem la voturi. În legătură cu uh, votul, așa cum am spus și la început, dar acum chiar avem un quorum, trebuie să vă spun că s-a hotărât că vom avea o, un vot de test pentru a vedea cine are cartele de vot și cine nu. Vreau să întreb așadar, există cineva care nu are asupra sa cartela de vot? Vă rog toată lumea care are cartele de vot să introducă cartela în mașina de votare. So. Ich hoffe, alle Abgeordneten haben ihre uh, uh, Sper că toată lumea are la îndemână și și-a folosit cartela de vot. Noch einen kleinen Moment. Nein, wir, ich habe noch nicht. Die Abstimmung wäre die Probeabstimmung. Deci, deschid votul de probă. Este doar un test. Corespunde numărul de voturi solicit ca responsabilii din partea grupurilor să verifice dacă din grupurile lor sunt cumva prea mulți sau prea puțini membri cu cartele de vot. Da? Se pare că situația este lămurită, quorumul este dat. Acum am plăcerea să salut în mijlocul nostru pe doamna Taylor, care uh, o înlăcuiește pe doamna Diana Wallace în uh, cercul nostru. Fac acest lucru nu numai în numele meu, al uh, președintelui în exercițiu acestui grup, ci și în numele președintelui nostru Klaus Handerline. Și de asemenea vreau să salut și pe domnul Fos, care a trecut în comisia noastră. Și acum începem votarea, dacă nu aveți nimic împotrivă. Genau. Um, als erster Bericht auf der Liste ist Rom 2. Uh, äh, Roma 2 este primul dosar pe care îl votăm. Nu știu dacă dorește doamna Wikström să mai ia cuvântul. Sau dacă nu, trecem la vot. Deci, începem cu Roma 2, da? Deci, amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 1 Cavada pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 4. Amendamentul 4, repetă președinta, pentru. Doamna președinte. You follow here. It's now it's here. Okay. okay. Bardzo przepraszam, miałem złą, złą... Doamnă președinte, uh, îmi cer scuze, am avut lista de votare greșită în mână, dar acum uh, am corectat acest lucru. Hamai. Întreb încă o dată. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 5. Amendamentul 5. Tot al lui Cavada. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Amenamentul 6. Stoianov. Pentru. Împotrivă. Respins. Amenamentul 7. Stoianov. Pentru. Împotrivă. Respins. Și acum vă rog să folosiți cartelele de vot pentru votul final. Vot deschis. Die Abstimmung ist abgeschlossen. Vot închis. Se pare că cartela de vot a domnului Rap, cartela de vot a domnului Rapcai funcționează doar cu întârziere, dar votul este închis acum, oricum. Un rezultat foarte clar, pentru care nici n-am fi avut nevoie de cartele de vot. Uh, felicităm raportoarea, doamna Wikström. Următorul vot, dosarul ACTA. Și am spus deja în deschiderea ședinței noastre că în privința acestui dosar voi da mai întâi cuvântul doamnei Galo. Vă spuneam că la ședința coordonatorilor de ieri am discutat și am decis să dăm cuvântul doamnei Galo pentru a vota în, în privința oportunității unui vot pe dosarul ACTA în acest moment. Galo. Euh, mulțumesc. Aș vrea să putem ajunge la o concluzie care se pare că se degajă în clipa de față în urma întâlnirii coordonatorilor de ieri. Vreau să vă, mulțumesc, să vă amintesc că alaltă ieri am primit un aviz în ce privește protecția datelor Asta se întâmpla alaltă ieri. Și vreau să vă indic de asemenea că noi am primit o susținere târzie, dar o susținere din partea asociațiilor marilor întreprinderi, sindicatelor europene. Aș vrea să vă amintesc de asemenea că acest Parlament a aprobat pe 24 noiembrie 2010 acta. 22 de șefi de state din 22 de state membre au semnat acest acord în 26 ianuarie 2012. Deci, eu cred că uh, Trebuie să acordăm atenție drepturilor fundamentale, în același timp însă ă, știm într-un fel că și strada câteodată face legea. Noi suntem aici în Comisia Jurii. Avem posibilitatea să solicităm clarificări din partea Comisiei aceasta este și ideea care a fost sugerată doamna Lichtenberger și eu o susțin, pentru că în felul acesta putem să uh, ne uh, facem cunoscută nemulțumirea vis-a-vis -vis de comisie. Deci, eu uh, nu cred că trebuie să avem o atitudine demagogică. Eu vă propun ca votul care era prevăzut pentru astăzi să fie amânat pentru următoarea ședință a Comisiei Jurii, dar între timp noi să adresăm Comisiei o scrisoare care să solicite clarificări și explicații. Cred că avem acest drept și încă o dată este o modalitate de a ne manifesta și de, de a demonstra nemulțumirea noastră vis-a-vis -vis de această problemă. Vă mulțumesc pentru atenție înainte de a-i da cuvântul domnului Rapke, care dorește de asemenea să intervină, și doamna Lichtenberger de asemenea dorește să intervină, aș vrea ca eu, um, în numele lui Luigi Berlinger și a coordonatorilor săi, să vorbesc în uh, numele grupului S și D. Poziția noastră este următoarea. În timpul întregului, uh, în proces legat de elaborarea acta. Nu am fost implicați, nu am fost informați și noi uh, nu avem decât un anunț din partea Comisiei de uh, dorință de a ne adresa Curții Europene de Justiție. Deci mai mult nu ni s-a furnizat ca informație. Nu este o modalitate de lucru pe care noi, în calitate de eurodeputați ai acestei comisii juri, să o acceptăm. Sunt doar anunțuri, nu este un dialog interinstituțional atunci când este vorba de negocierea unui document atât de important. Deci alte argumente nu vreau să introduc în discuție în acest moment, înainte de vot. Deci este clar că acum legiuitorii europeni trebuie să se pronunțe și în ce privește dreptul de proprietate intelectuală, dreptul de autor, și noi ar trebui să obținem clarificări din acest punct de vedere. Dar îi dau cuvântul și domnului Rapcai, după aceea doamnei Lichtenberger și după aceea supunem la vot cererea de amânare. Doamna președintă, vreau doar să vă amintesc în ce privește grupul meu politic că noi vom vota împotriva amânării, pentru că eh, noi discutăm deja de multă vreme, inclusiv în cadrul grupului politic ACTA, și uh, raportorul în Comisia de Fond a prezentat deja un proiect de raport uh, care propune respingerea, deci un nu pentru acta. Deci poziția din punctul nostru de vedere este destul de clară și uh, trebuie să respectăm și o foaie de parcurs în cadrul Parlamentului European, care este o foaie de parcurs foarte ambițioasă, nu mai avem mult timp, de ce să mai amânăm? Eu vreau doar să spun că, în calitate de membri ai grupului social-democrat, în niciun caz nu vom susține argumente populiste sau demagogice. Noi ne-am conturat poziția în baza discuțiilor care au avut loc și care parțial nu au niciun fel de legătură cu uh, comunitățile celor care își doresc libertate deplină în internet. Deci, noi dorim prin acest nu să determinăm Comisia să facă în sfârșit propuneri privind un uh, o apărare a proprietății intelectuale uh, modernizată. De aceea vom vota împotrivă. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, după aceea domnul Zvesca. Da, doamna Galo, întrebarea ca, sau problema ca noi să cerem din partea Comisiei să-și îndeplinească uh, obligativitatea de transparență este o chestiune independentă de faptul că noi vom vota astăzi sau peste o lună în legătură cu acta. Comisia trebuie să-și îndeplinească această obligație care este prevăzută în acordurile interinstituționale. Deci, din punctul meu de vedere, putem vota și astăzi, dar pretenția noastră de a primi informații din partea Comisiei să vedem dacă își îndeplinește obligațiile, dacă ne va furniza acel proiect privind drepturile de autor, acestea rămân în vigoare, pentru că este vorba despre dreptul parlamentarilor de a colabora și de a fi informați în legătură cu multe alte dosare, nu numai cu acesta. Deci, din punctul meu de vedere, putem vota și astăzi în ce privește acta dar există multe, multe alte informații pe care le avem de mult în ce privește confidențialitatea datelor, alte aspecte. Să nu creadă nimeni că de fapt reacționăm ă, sub presiunea străzii. Există multe alte situații în care am acționat conform propriilor convingeri. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Domnul Țvietca, după aceea domnul Peroni. O intervenție legată de regulament. Mulțumesc, doamna președintă. Mă întreb dacă solicitând amânarea, nu ar trebui să limităm dezbaterea. Eventual să se pronunțe cineva dacă este pentru sau împotrivă și gata. Mulțumesc, domnule Speroni, dar pentru că i-am dat cuvântul și domnului Rapkay și, domnului, și doamnei Lichtenberger, vreau acum să-i dau posibilitatea și domnului ca să ne expună punctul de vedere al grupului său politic și după aceea să o punem la vot. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu vroiam să spun același lucru pe care l-a invocat și domnul Speroni. Fiecare și-a exprimat punctul de vedere. Trebuie să supunem la vot. Cine e pentru e pentru, cine e împotrivă e împotrivă. Să supunem la vot. Bun. Atunci ajungem la vot. Deci va fi un vot electronic. Și anume, supun la vot. Cine este pentru amânarea votului. Acela să voteze cu plus, cine este împotrivă, votează cu minus, împotriva. S-a deschis votul. Dafür, 9 dagegen. 15 voturi pentru, 9 împotrivă. Deci nu astăzi ne vom pronunța, ci în ședința următoare. Frau ob Sie über den Brief Genau. Gestern haben wir in der Ieri eh, vreau am hotărât să-i dăm cuvântul și doamnei Galo, pentru că ieri în ședința coordonatorilor am mai vorbit despre o altă concluzie la care am ajuns o scrisoare care ar trebui să fie adresată comisiei. Doamna Galo, vă rog, cât mai succint. Mulțumesc, doamnă președintă am decis să redactăm această scrisoare și uh, secretariatul a fost informat, va fi o scrisoare propusă de secretariat și care uh, va trebui să fie aprobată de către noi toți. Va trebui ca această activitate să se desfășoare foarte repede, pentru că eu cred că trebuie să fie finalizată până la următoarea ședință jurii. Deci în momentul în care secretariatul face această schiță de scrisoare și noi toți ne pronunțăm, vom uh, trimite această scrisoare comisarului de Gucht. Mulțumesc, doamna Galo. Deci, supun la vot dacă vom redacta această scrisoare. Da sau nu? Doamna președintă, s-a ținut seama uh, oare că INTA va supune la vot încă înainte de ședința noastră juri. Pe 25 mai, tocmai mi s-a spus că se votează în Comisia INTA. Mulțumesc pentru această întrebare. Încercăm să clarificăm care este foaia de parcurs. Da, votul INTA este prevăzut pentru 20 și 21 iunie. Deci, supun la vot dacă redactăm această scrisoare, da sau nu. Cine este pentru? Vă propun un vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu două abțineri. Trecem la votul următor. punctul următor pe ordinea de zi. Raportul domnului Mastalca. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerentul E. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 4. Cine este pentru? Împotrivă. A, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Iar acum vot electronic, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Felicitări! Wir kommen nun zum uh, uh, uh, nächsten uh, Bericht. Trecem acum la următorul raport. Doamna Wikström. Nu, dono, domnul Stoianov vrea să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vrem să spun doar că, de dragul compromisului, îmi retrag absolut toate amendamentele. Nu am reușit să mă prezint seara trecută la ședința coordonatorilor pentru că v-aș fi spus asta de ieri. Da, vă mulțumim, doamna Wikström. Vă mulțumesc foarte mult. Procesul a fost foarte complicat. Uh, la început nu am fost capabili să ajungem la compromisuri, însă iată că acum există compromisuri totuși, compromisuri care sunt susținute de majoritate. Și tocmai de aceea mulți dintre colegii mei au, și-au re, au renunțat la amendamentele lor uh, micuțe, ne, uh, tocmai de dragul nostru al comisiei și de dragul imaginii și reputației noastre. Comisia noastră dorește să transmită un mesaj clar prin acest raport și să se concentreze asupra uh, competențelor sale. Aceasta este o explicație pentru poate aspectul ciudat al listei de vot. Vă mulțumim foarte mult. Votul se va scurta cu mult datorită acestor acțiuni. Doamna Lichtenberger are cuvântul. Dați-mi voie să vă spun că la articolul 1.19 a New am un amendament oral. Bine, am discutat despre această temă cu colegii și vă voi citi amendamentul meu oral. Bine, atunci trecem la vot. Votăm acum raportul doamnei Wikström cu privire la agențiile de rating. Începem cu articolul 1, 19a, partea 1. Cine e pentru? Împotrivă? Respinsă. Doamna președintă își cere scuze, se adoptă. Partea a doua. Doamna Lichtenberger, aveți cuvântul? Ieri, în urma unei disputate cu ceilalți raportori din umbră, am ajuns la următoarea concluzie. Tot ceea ce implică sau uh, implicarea EMSA în, în cazul în care această implicare este într-adevăr una minoră, uh, raportarea nu trebuie să fie făcută și uh, Haideți să vă spun în engleză amendamentul nostru. Da, um, the court seized of the matter shall seek uh, um, unless uh, it is apparent that this is not necessary, the opinion of EMSA regarding the relevant infringement. Uh, Bine, vă mulțumim. Votăm acum cine e pentru. Cine e împotrivă? Se adoptă. Un vot împotrivă. Trecem acum la votul uh, asupra avizului pe ansamblu. Vot electronic. Votul s-a deschis. Cine e pentru? Votul s-a închis. Se adoptă. Vă felicităm. Doamna Wikström are cuvântul. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Procesul în sine a fost unul foarte dificil, însă iată că am ajuns la acest rezultat. Asta înseamnă că mergem acum la com- comisia competentă pe fond cu un mesaj cât se poate de clar cu privire la această temă. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim la rândul nostru. Trecem acum la următorul vot. Domnule Bodu, doriți să interveniți sau putem trece la vot? Nu, nimeni nu va interveni. Știu, eu știu că suntem în întârziere și trebuie să ne grăbim. Deci trecem la vot. Amendamentul 1. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Trecem la votul final. Vot final. Vot electronic, îmi cer scuze. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul uh, punct este raportul domnului Stoianov. Trecem la vot. Mi se spune că, mai întâi de toate, trebuie să votăm amendamentul 1, care nu este pe listă. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 6 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 7 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 8 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 9 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 10. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2, Speroni. Îmi cer scuze. Uh, vă vă rog să votăm electronic amendamentul 11. Se pare că rezultatul nu a fost suficient de clar. Deci votul s-a deschis pe marginea amendamentului 11. Votul s-a închis? Se adoptă. Deci amendamentul 2 acum, cine e pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate se adoptă. Avizul per ansamblu, vot electronic. Votul s-a deschis. Se adoptă. 22 voturi pentru, 2 împotrivă. Trecem acum la European Venture Capital Funds, alt raport al domnului Stoianov. Amendamentul 1, Stoianov, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4, pentru? pe lista mea de vot, spune doamna președinte, apare în continuare ca fiind uh, de votat, dar se pare că nu. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 2, cine e pentru? Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 a fost retras, acum văd și acum votăm uh, avizul, vot electronic. Votul s-a închis. 22 pentru, 2 împotrivă. Felicitări! Trecem la următorul raport. Este cel al domnului Boris. Este distribuția online a lucrărilor audiovizuale în Uniunea Europeană. Trecem direct la vot. Amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 2 pentru? Împotrivă? Verificăm. Cred că a fost respins, dar verificăm. Votul s-a închis? Este adoptat cu o majoritate covârșitoare. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 acum, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, respins. Trecem la amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 18. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 20. Pentru? Împotrivă. Respins. 21 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Nu, mai întâi de toate 23. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum, compromisul 5, pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, respins. 30 bușoi, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 32 bușoi, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, respins. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la votul final. Votul este deschis. Votul s-a închis. Majoritate covârșitoare pentru. Înainte de a, de a trece la următorul uh, punct, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru disponibilitatea de care au dat dovadă în cadrul discuțiilor noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, de asemenea la rândul meu pentru răbdarea de care dați dovadă pe parcursul voturilor. Pentru a accelera totul, Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, dați-mi voie să-l întreb pe raportor dacă este de acord cu votarea în bloc a acestor recasturi. Văd că este de acord, prin urmare votăm în bloc electronic, pe cale electronică. Deci, votul este deschis. Votul s-a închis. Văd că totul a fost adoptat. Nu există niciun vot împotrivă. Genau, ich möchte jetzt Herrn Rapp. Și acum dau Vreau să întreb pe domnul Rapcai dacă dorește să ia cuvântul sau dorește să votăm direct uh, acest ultim punct de pe lista de votare. Nu dorește să ia cuvântul, e și el interesat să terminăm repede. Asta, asta, asta trebuie să facem în mod, un, trebuie să trecem la un vot electronic. Deci, deschid votul, închid votul, adoptat în unanimitate, felicitări și ultimul punct de pe ordinea noastră de zi privește adoptarea unei uh, scrisori care a fost uh, discutată ieri la ședința coordonatorilor și în, acest, în acest context îi dau cuvântul domnului Rapcai. Nu, domnul Rapcai nu dorește cuvântul, uh, doar să votăm odată. Deci cine este de acord cu scrierea, redactarea acestei scrisori să voteze electronic în favoare, vă rog. Vot deschis, vot închis. Cred că da, am avut dreptate, am presupus bine adoptată cererea în unanimitate și vă mulțumesc că ați avut răbdare alături de mine. Înainte de a trece mai departe pe ordinea de zi, facem o pauză de un minut. Mulțumesc. But it was long, huh?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 Ja. Äh, ich möchte jetzt all diejenigen... Acum am rugămintea ca toți aceia care nu sunt interesați de următoarele puncte de pe ordinea noastră de zi să părăsească sala în liniște, dacă este cu putință. Și dau în continuare cuvântul domnului Gargani, care din motive de timp a cerut ca raportul său să fie devansat. Domnule Gargani, aveți cuvântul. Președinte. Doamnă președinte. Este vorba de spre o tematică cât se poate de complexă. Și de aceea, pentru a nu întinde vorba, mă voi ține de textul pe care l-am eh, pregătit eh, în decembrie anul trecut, uh, Comisia a făcut trei propuneri în domeniul achizițiilor publice cu scopul modernizării și simplificării procedurii care a fost inițiată încă din 2004. Uh, propunerea pentru care uh, sunt eu raport sector vizează achizițiile din transport, energie, servicii poștale. Am un singur obiectiv în acest raport și anume se dorește ca uh, serviciile publice și uh, furnizorii privați să poată oferi uh, servicii de calitate mai bună care să contribuie la realizarea și desăvârșirea pieței unice. Uh, obiectivele strategiei UE 2020, 2020 uh, implică și o eficientizare a, în domeniul serviciilor pentru a crește productivitatea. Administrația publică cheltuie anual 19% a produsului intern brut pentru servicii publice. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim cum am putea să creștem eficiența și prin asta să realizăm, să stimulăm creșterea economică în acest sector. Pentru că avem nevoie de creștere. Eu susțin punctul de vedere al Comisiei, anume că e nevoie de modernizarea, simplificarea și transparentizarea procedurilor de achiziție publică. Vreau și eu să mă aduc contribuția la aceste deziderate și asta o voi face și în scris, dar permiteți-mi să evidențiez câteva aspecte care mi se par importante uh, acum. Deci, noi dorim o îmbunătățire a textului comisiei care vizează uh, achizițiile publice. Nu voi aminti toate elementele în care credem noi că încape loc de îmbunătățiri, dar uh, câteva uh, aspecte totuși trebuie evidențiate. În ce privește aspectele procedurale, trebuie să creștem flexibilitatea la, în ce privește emiterea cererilor de ofertă. Trebuie avut în vedere și trebuie avut în vedere și alți factori, cum ar fi inovarea, competitivitatea. În special atunci când Uh, în anumite cazuri de excepție, nu există publicarea tuturor datelor, cum ar fi în temeiul articolului 30. Cred că ar fi bine să limităm, uh, de exemplu, aceste cazuri de derogare, uh, știu eu, la un prag de 300.000 de euro, să spunem. Deci, ca peste acest prag să nu mai poată fi, să, să fie, există obligația publicării datelor. Eh, acum există prezentate mai multe variante în temeiul articolul 44. Propunerea comisiei însă nu specifică eh, când, sunt, când este de aplicată una, când se ar trebui aplicată cealaltă dintre variante eh, s-ar putea ajunge astfel, în anumite cazuri, la limitarea competiției, inclusiv limitarea competitorilor. De aceea sugerez, de exemplu, ca între cerințele minime să se specifice uh, inclusiv uh, valori maxime, praguri uh, fixe pentru aplicarea uneia sau celelalte dintre variante. dincolo de asta, trebuie să, trebuie să existe posibilitatea extinderii cazurilor în care este posibilă renunțarea sau rezilierea contractelor. Ar fi de asemenea de dorit să se includă cu titlul preventiv o clauză de uh, împărțire a contractelor. Asta în trecut nu a existat. În ce privește alocarea și atribuirea pardon, a contractelor, Trebuie să ne asigurăm că mijloacele publice sunt cheltuite și atribuite uh, în mod responsabil, de aceea pragurile stabilite ar trebui uh, corectate în sensul reducerilor. Um, acum, economisirea banilor de multe ori uh, este o ficțiune pentru că Eh, prin alegerea întotdeauna a cele mai ieftine eh, variante, se aleg eh, de multe ori variante care sub raportul calității nu sunt durabile. Deci trebuie ca la atribuirea contractelor să, să existe și posibilitatea includerii unui prag minim. Dincolo de asta, Cred că cererea de ofertă de oferte trebuie să fie astfel formulată încât să se evite situații de dumping care ar uh, avea ca și consecință nerealizarea uh, contractului de achiziție publică, nematerializarea uh, licitației. Trebuie ca aspectele legate de ocuparea forței de muncă, și de creștere economică, implicațiile de această natură să fie incluse în descrierea uh, uh, cererii pentru depunerea de oferte, ținând cont și de impactul direct pe care ar putea să-l aibă contractele pe plan local și regional, de exemplu, prin crearea noilor locuri de muncă. Asta uh, trebuie avut în vedere uh, în uh, contextul șomajului foarte ridicat în Europa. Articolele 71 și 72 care vizează modificarea contractelor, clauzelor contractuale în perioada de derulare a contractelor Aici trebuie să putem garanta, uh, să oferim câteva garanții procedurale uh, și de stabilitate care să uh, limiteze posibilitățile de delocalizare și de externalizare a anumitor servicii către subcontractanți. Momentan, transmiterea mai departe sau delegarea unor părți din contract către un, unii subcontractanți este uh, limitată și este, uh, trebuie stabilită încă de la început. Pe de altă parte, subcontractanții nu uh, își asumă răspunderi uh, similare cu cele ale contractantului principal. Deci, în momentul în care se dau mai departe, se externalizează anumite uh, elemente ale contractului, subcontractanții trebuie responsabilizați și ar trebui ca această uh, delegare către terți, către subcontractanți, să nu depășească 5% din volumul total al contractului de achiziție publică. Iar uh, în lumina uh, creșterii prețurilor la materii prime, mă gândesc dacă n-am putea introduce o clauză ce să reflecte aceste realități. Însă pragul pe care îl propune Comisia pentru aceste ajustări pe parcurs n-ar trebui să depășească 15-20%. Uh, Vă spuneam că vom avea o audiere pe 30 mai și propun pentru această dată o aprofundare a dezbaterii uh, noastre. Spuneați, doamnă președinte, că la ședința coordonatorilor s-a uh, cerut amânarea uh, formularii uh, finale a avizului nostru. Dar, doamnă președinte, cred că avizul nostru al Comisiei Jurii este totuși un aviz foarte important. Și de aceea mă întreb, da, vă întreb, doamnă președinte, dacă nu cumva e posibil să alocăm pentru această audiere un timp de cel puțin o oră sau dacă nu chiar mai mult. Nu vreau să fiu uh, un demagog, dar vă spun cu toată franchețea că nu trebuie să uităm că în Europa uh, domnește momentan o uh, criză, situație de criză economico-financiară și în aceste aspecte care ne privesc pe noi toți, de luptă împotriva impactului și efectelor crizei, trebuie să acționăm uh, foarte judicios. Și acum în ce privește contractele de achiziție publică în domeniul apelor, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, și aici trebuie ca lucrurile să devină mai transparente, procedurile să devină mai eficiente. Furnizori în domeniul uh, ape, energie, transporturilor și poște, trebuie să fie competitivi, trebuie să existe o coordonare europeană care uh, să fie obligatorie pentru toate contractele în valoare de mai mult de 5 milioane de euro și care implică și servicii conexe. Există competențe și drepturi exercitate uh, de statele membre în domeniul uh, securității alimentare. De aceea ne mai rămân destul de multe de făcut în acest domeniu. În um, privința directivei 2004, uh, domeniul de aplicare rămâne același. Comisia consideră că gazele naturale și uh, petrolul trebuie uh, scoase din domeniul de aplicare al uh, directivei, considerând că există suficientă competiție în aceste două sectoare pentru ca aceasta să fie reglementată și de eh, Parlamentul European. E, e bine, eu, eu spun că totuși ar fi bine să ne aplicăm și asupra acestor eh, aspecte. Comisia eh, propune niște elemente foarte utile de modernizare și de stabilitate procedurală. De exemplu, condițiile de participare uh, la licitații sunt mai clare, obstacole în care depunerii candidaturilor sunt uh, eliminate. Um, uh, sunt uh, simplificate și clarificate, tranșate și dispozițiile care vizează delegarea unor uh, și subcontractarea unor elemente din uh, contractele de achiziție publice, publică. Eu cred că pentru o mai bună coerență, toate aceste aspecte ar trebui să fie incluse în uh, propunere. Însă, pe lângă unele descrieri eh, generice, ar trebui totuși să existe și unele dispoziții eh, specifice, cum ar fi cele din articolul 10 privind serviciile poștale. În curând, sectorul poștal va fi liberalizat eh, complet și de aceea trebuie să ne întrebăm dacă n-ar fi oportun să excludem din domeniul de aplicare a acestei directive serviciile poștale. Un alt uh, sector important este cel al serviciilor juridice. Și în acest uh, context, sigur că totul depinde de competențele acelora care participă la aceste uh, uh, licitații publice. Având în vedere toate acestea, și având în vedere și diferențele de cultură și tradiție eh, juridică, lucrurile trebuie detaliate. Diferitele abordări culturale trebuie avute, eh, trebuie avute în vedere. Acum, în sectorul transporturilor, în special în țara mea, Italia, au existat multe probleme în sectorul transportului feroviar, de pildă. De altfel și Franța a avut probleme în uh, ce privește acest uh, sector. Ar trebui să ne apropiem, să ne armonizăm mai mult în uh, privința licitațiilor în transporturi. În Italia, liberalizarea sectorului feroviar este încă la început, abia a fost demarat acest proces. Pentru prima dată, de pildă, se desfășoară o extindere a unei rețele feroviare pentru construirea unei linii de mare viteză fără administrarea uh, organelor de stat. Evident că la toate aceste uh, observații voi depune și un uh, raport în scris, dar m-a bucurat foarte mult dacă am putea organiza o audiere cuprinzătoare care să includă, uh, care să se desfășoare pe durata cel puțin unei ore. De exemplu, uh, președintele uh, Consorțiului de Transporturilor Feroviare din Italia a solicitat deja o armonizare a prevederilor care guvernează transportul feroviar, care pe lângă transporturile aeriene este un pilon esențial în sectorul transporturilor. Vă mulțumesc pentru răbdare și sper că vom avea o discuție fructuoasă. Mulțumim, domnule Cărgani, pentru prezentarea dumneavoastră cel puțin cuprinzătoare. În ședința coordonatorilor am decis și am spus-o și la începutul ședinței, că va exista, vom avea o mini audiere, un lucru ieșit din comun la elaborarea unui aviz. Uh, foarte multe alte comisii, inclusiv Comisia competentă pe fond, uh, organizează astfel de evenimente conexe. Dau cuvântul doamnei Castix, domnul Coferati, apoi Eh, și alți eh, doi vorbitori au cuvântul. Doamna Castex. Prezident, je... Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să fac câteva observații preliminare în legătură cu ansamblul acestor trei directive în sensul în care uh, ele, într-adevăr, abordează probleme foarte importante din punct de vedere economic și care sunt legate, pe de altă parte, de tradițiile naționale în ce privește piața publică, concesiile, achizițiile publice. Sunt mirată că în aceste trei directive uh, nu figurează nicăieri conceptul de servicii de interes general. Mi se pare bizar. Pentru că Uh, există în tratatul de la Lisabona unele uh, dispoziții noi în ce privește aceste servicii de interes general. Articolul 14 definește foarte clar în tratat uh, ceea ce înseamnă acest tip de servicii. Dar există și protocolul 26 care este anexat tratatului și care creează garanții pentru autoritățile locale puterea de a decide pentru a gira, organiza serviciile de interes economic general. Deci, fie că este vorba despre directiva privind achizițiile publice, fie directivele privind concesionările, există un impact asupra furnizării serviciilor, fie prin achiziționarea unor servicii, fie prin uh, punerea la dispoziție a unei structuri pentru a furniza un serviciu de interes economic general. Și aici, deci, există prerogative ale autorităților locale de a furniza, de a organiza servicii de interes economic general. De aceea, eu cred că lucrurile acestea trebuie să fie formulate în directive într-o manieră cât se poate de explicit și nu doar prin forma unor derogări care să figureze în anexe. Se vorbește despre servicii sociale, servicii în domeniul educației, servicii culturale. Deci ele în modul cel mai clar, explicit, uh, să figureze, uh, mă gândesc chiar în uh, titlul 3, și să uh, existe deci o clară specificare a serviciilor de interes economic general, iar autoritățile locale uh, să poată beneficia de posibilități largi de a putea căuta forma pe care o consideră cea mai adecvată pentru respectivele serviciile. Deci, în directiva privind piața publică, trebuie să ne gândim inclusiv la piața uh, lucrărilor, a muncii, piața serviciilor, inclusiv a serviciilor de interes economic general. Pentru că sunt domenii în care uh, trebuie să se opereze și cu o anume specificitate. Când este vorba despre construcții, sigur că organizez un anume tip de licitații, iar în domeniul serviciilor un alt tip de licitații. Deci, trebuie să ne gândim ce ne-am propus când a fost elaborată directiva privind serviciile. Deci lucrurile într-un fel se leagă și trebuie să fim vigilenți eh, pentru că activitatea pe care am depus-o în eh, ce privește directiva eh, referitoare la servicii ne-a furnizat o experiență pe care trebuie să o valorificăm acum. Și ultima observație privind directiva privind sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Sunt puțin surprinsă că s-a simțit necesitatea unei asemenea directive pentru că aici există de fapt directive sectoriale care sunt deja în vigoare iar în aceste directive sectoriale există precizări foarte clare legate de faptul că este vorba de servicii de interes economic general și indiferent de modul în care ele sunt organizate, ele trebuie să răspundă obligațiilor pe care serviciile publice trebuie să și le asume. Și mie mi se pare că noi chiar dacă vom face acum uh, directive uh, specifice, într-un fel le punem în aceeași situație cu serviciile de altă natură, deși există clar o diferențiere. Eu cred că trebuie să întrebăm autoritățile publice, dar și actorii din sectorul transporturilor să se pronunțe în legătură cu necesitatea ca o asemenea directivă să existe. Mulțumesc, doamna Castex. Sergio Coferati va avea cuvântul, dar îi rog pe toți cei care doresc să intervină că este vorba despre un aviz al Comisiei Jurii. Subiectul pe care le analizăm este deosebit de complex, este un fel de cartof fierbinte din punct de vedere politic, dar cred că ar trebui să ne limităm la acele discuții care, într-un fel, să oglindească valoarea adăugată pe care Comisia Jurii o poate acorda. Domnule Coferati. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu observația pe care tocmai ați făcut-o în legătură cu vastitatea acestui subiect. Este vorba aici de uh, modul în care uh, noi și colegul Gargani urmează să ne pronunțăm. Este într-adevăr un domeniu foarte complex, să ne gândim la diferențele din diversele state uh, naționale și uh, e vorba de fapt de a armoniza puțin modul în care funcționează lucrurile pentru că, evident, este un domeniu care poate juca un rol esențial pentru creșterea economică, dar noi trebuie să ne gândim să creăm condiții bune de competitivitate pentru diversi actori pe această piață. Deci toate aceste elemente pot aduce o valoare adăugată. Dar cum este vorba despre un domeniu atât de vast, Statele membre deja uh, și întreprinderile publice au încercat să se pronunțe, trebuie să încercăm să sintetizăm puțin lucrurile. Și uh, eu cred că în acest sens este nevoie de o seamă de reguli noi pentru a ajunge la o asemenea ajustare, adaptare în Europa și, pe de altă parte, pentru a stimula creșterea economică și inovația. În calitate de raportor din umbră, aș dori să îi spun că colegului Carcani care sunt punctele cele mai importante din punctul nostru de vedere. Este vorba despre criteriile în baza cărora se uh, oferă contractele. Știți că a existat până acum uh, această, uh, acest principiu că oferta cea mai ieftină a avut câștig de cauză. Și după aceea s-a constatat că, de fapt, obiectivul, scopul uh, uh respectivei oferte nici măcar nu a mai fost atins. Uh, pe de altă parte și lucrătorii au niște drepturi legate de orele de muncă, de plată și din acest punct de vedere nu s-au respectat după aceea criteriile. Deci, în, ă, cu scopul de a face economii, până la urmă au fost încălcate niște drepturi. Eu cred că ar fi indicat ca să nu mai considerăm că oferta cea mai ieftină este și oferta cea mai avantajoasă în ultimă instanță. În al doilea rând, adesea aceste oferte sunt preluate de către o întreprindere și după aceea se cedează mai departe unor subcontractori și acest lanț uh, devine câteodată foarte lung. Eu cred că acest lanț ar trebui să fie scurtat. Eu cred că cel care câștigă licitația uh, nu trebuie să uh, recurgă la nu știu câte întreprinderi terțe ulterior. Pentru că cu cât te îndepărtezi mai mult de principalul beneficiar al ofertei, cu atât responsabilitatea se diluează pentru produsele și serviciile furnizate de uh, acest lanț de subcontractori. Și eu cred că toate aceste elemente ale lanțului trebuie să-și asume aceeași responsabilitate și asta se poate realiza dacă scurtăm puțin acest lanț. După aceea trebuie să încercăm să stabilim o legătură între directiva privind detașarea lucrătorilor și directiva pe care o discutăm acum. Pentru că acordarea uh, și uh, de uh, asemenea oferte și această directivă privind licitațiile publice de multe ori um, până la urmă ajunge să se finalizeze undeva într-un loc îndepărtat în Europa și se scindează într-un fel um, aceste oferte. Eu cred că ne trebuie să creăm posibilitatea, evident, IMM-urilor să participe la acest tip de licitații, dar de multe ori lor le lipsește masa critică pentru a putea să facă o ofertă care să aibă șanse de reușită. Și eu cred că ar trebui să discutăm și despre sancțiuni. Pentru că o întreprindere care încalcă în mod repetat regulile jocului uh, este una care încearcă să înșele, să păcălească. Și până la urmă trebuie să existe posibilitatea de sancționare a unui, unei asemenea întreprinderi pentru ca ea să nu mai aibă dreptul să participe la uh, acest tip de licitații publice. După aceea, serviciile publice trebuie să fie clar separate de anume produse și bunuri, pentru că vorbim despre dinamici de muncă diferite. După aceea, mai există un domeniu asupra căruia noi am dorit să atragem atenția. Trebuie să creăm garanții să nu existe inegalități între întreprinderile private și întreprinderile publice. Întreprinderea publică, evident, nu trebuie să fie avantajată față de uh, o întreprindere privată, dar, pe de altă parte, uh, întreprinderile publice nici nu trebuie să fie pedepsite, dezavantajate în, în participarea la licitații. De aceea trebuie să fim foarte atenți în formularea acestor norme de reglementare pentru ca nimeni să nu fie dezavantajat în domenii care sunt esențiale pentru economie și pentru întreaga configurare socială și pentru bunăstarea cetățenilor europeni. Sfera serviciilor uh, sunt un domeniu esențial, inevitabil și din punct de vedere al importanței lor pentru populație sunt importante. Mă gândesc la transport, la furnizarea apei, sunt sectoare pentru care noi ă, avem nevoie de o legislație care să nu dezavantajeze pe nimeni. Și după aceea, colegul Gargani deja a listat multe alte teme de meditație în, pe care noi trebuie să le analizăm foarte atent pentru a vedea ce ă, limite putem eventual să prevedem ă, în ce privește achizițiile publice și în ce privește dacă ele sunt esențiale pentru întreprindere, făcând parte din principalul domeniu de activitate sau ar fi doar o activitate complementară. În principiu însă trebuie să creăm garanția că există aceleași uh, condiții de participare, că se va desfășura o activitate transparentă și va fi în interesul cetățenilor care trebuie să fie beneficiarii finali. Mulțumesc, domnule Coferati. Dau cuvântul doamnei Lichtenberger acum. Mulțumesc. Nu este de mirare că acest subiect, deși urmează să se concretizeze doar într-o opinie, într-un aviz, ă, stârnește discuții atât de aprinse în Comisia Jurii pentru că este un subiect de fapt care uh, se referă ca sumă uh, la uh, miliarde. Tocmai de aceea trebuie să analizăm subiectul cu maximă atenție. Bineînțeles că și eu cu alte ocazii m-am ocupat de subiecte similare în Comisia TRAN, de pildă. În ultima vreme a fost elaborat un regulament privind transportul public și în Consiliu s-a discutat foarte mult acest regulament și, de fapt, toate aceste probleme, fie că este vorba despre transportul feroviar, fie de mai multe întreprinderi care se folosesc de aceeași infrastructură, au stârnit discuții. Colegul Gargani a vorbit despre căile ferate din Italia, dar eu cred că până la ora trei după amiază aș putea să vă spun ce probleme avem noi acum în zona de graniță a Italiei ehm, cu statele vecine, dar nu voi face acest lucru. Esențial este că în acest domeniu, nu vom putea găsi o rețetă care să fie valabilă pentru toate domeniile, pentru că mai ales în domeniul transportului există multe aspecte specifice care merită să fie tratate, pentru că este vorba despre întreprinderi în slujba interesului public, dar și eh, de interes economic deosebit, iar lucrurile din acest punct de vedere sunt privite diferit în diversele state membre. O problemă care a fost discutată, cea a responsabilității și cine este purtătorul acestei responsabilități atunci când există și subcontractori este esențială pentru că ține atât de transparență cât și de faptul că uh, cei care uh, acordă contracte um, din partea întreprinderilor publice uh, către întreprinderi private, de multe ori după aceea um, se confruntă cu un lanț de 15 subcontractori. Este o situație care se întâlnește foarte frecvent în Europa și responsabilitatea acestui lanț de subcontractori Uh, nu este clar definită în Europa. Mai există și o problemă în legătură cu cei care fac ofertele cele mai ieftine și cei care fac ofertele cele mai avantajoase. Și avem o situație deosebită. În Finlanda, de pildă, există multe instituții publice care încearcă să țină seama de diverse uh, criterii. Aceste criterii nu trebuie să fie discriminatorii, pentru că uh, există eventual un privilegiu pentru uh, participanți la licitații din propriile țări. Cred că ar trebui să nu existe posibilitatea de a spune atunci când se face caietul de sarcini că um, atunci când este vorba despre cantine de proporții mari să nu se mai țină seama de unde provine carnea sau ca alimentele să fie din uh, alimente bio sau mai știu eu. Acestea sunt criterii suplimentare pe care le întâlnim în multe domenii. Sunt inițiative în întreaga Europa de acest gen. De pildă, de a ține seama dacă undeva eventual se va recurge și la um, munca uh, copiilor toate aceste posibilități sub uh, premisa că nu va fi avantajat un anume participant la licitație, um, ar trebui să rămână o posibilitate și de asemenea trebuie să rămână o posibilitate ca atunci când um, se alcătuiește caietul de sarcini anumite grupuri ehm, comunitare, ehm, mă refer acum la comunitățile mici, ehm, să fie stimulate, pentru că în felul acesta anumite modele de colaborare pe plan regional să poată să funcționeze, pentru că ele duc la rezultate pozitive. Iar chestiunea esențială, dacă aceste oferte uh, publice uh, duc la liberalizare, nu știu, uh, trebuie să devină uh, un scop pentru a, uh, un mijloc pentru a atingerea scopului. Uh, pentru că nu automat lucrurile vor fi mai bune. Dar uh, uh, eu cred că în ce privește serviciile poștale, pretutindeni în Europa, acum lucrurile uh, tind spre o liberalizare și spre sfera privată și uh, în urma acestui fenomen eu am constatat mai degrabă o înrăutățire a serviciilor și cred că acest lucru este valabil și în alte țări, din câte auzim. Deci, puncte esențiale, subcontractările, colaborarea dintre comunitățile locale și criterii nediscriminatorii uh, care să permită participarea la licitații și a um, reprezentanților uh, din regiuni mai mici, dacă ei uh, pot îndeplini condițiile uh, care țin de participantul cel mai avantajos și nu cel mai ieftin la licitație. Mulțumesc chiar acum doamna Tain pentru, și după aceea domnul Speroni. Ja, ich möchte mich hier gar nicht äh, generell äußern. Nu vreau să am o intervenție generală, însă dați-mi voie să-l contrazic pe domnul Gargani într-un punct. Uh, Domnia sa uh, spunea că sectorul poștal ar trebui să fie exceptat de la aplicarea acestei directive, deoarece acest uh, sector ar fi deja suficient de liberalizat. Eu cred că ar trebui să fim sinceri în acest context. Ar trebui să fim realiști și să recunoaștem că Deocamdată nu putem vorbi despre o liberalizare în adevăratul sens al cuvântului a acestui sector. Într-adevăr, și în țara pe care o reprezintă există deja anumite companii private care mm, furnizează servicii poștale, dar acestea sunt atât de dezavantajate încât nu putem vorbi despre competiție echitabilă. Și tocmai aceast, acest context duce la situația negativă cu care ne confruntăm și în Germania. Doamnă Lichtenberger, nu există concurență Uh, nici măcar în Germania. În continuare, companiile de stat, care se află în continuare în, uh, în mâna statului, uh, intră în competiție pe piață cu doar câteva companii private care nu se pot ridica și nu au nicio șansă, șansă de a se ridica la nivelul așteptărilor. Și pentru a o, o contracara pe doamna Castex, în ceea ce privește serviciile comunale, și acestea trebuie să fie uh, Um, să facă obiectul unor achiziții publice și unor licitații publice, pentru că dacă e să avem într-adevăr o adevărată piață internă, avem nevoie de mai multe contracte publice și nu de mai puține. Domnul Speroni urmează. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac și eu câteva comentarii cu privire la licitațiile publice ci la maniera în care sunt alogate, de fapt, contractele publice. Cred că acesta, aceasta este tema centrală. Nu știu dacă ar fi bine ca autoritățile publice să fie, prin intermediul legislației europene, cumva constrânse companiile, atunci când au nevoie de, de ceva, recurg la criterii care sunt mult mai puțin constrângătoare decât cele pe care le aplicăm noi la nivelul public. Și iată, sectorul privat funcționează bine și de ce nu ar, ar, am putea aplica aceeași formulă și pentru uh, structurile publice? Dacă aceste criterii de constrângere sunt necesare, atunci ar trebui să le discutăm, să le propunem, ținând cont de principiul subsidiarității, bineînțeles. Antevorbitarea mea spunea că subcontractorii ar trebui să fie la fel de responsabili ca și cei care obțin uh, aceste contracte publice. Eu nu știu dacă această propunere nu contravine cumva principiului subsidiarității. Eu cred că statele membre ar trebui să fie cele care iau o decizie în acest sens. Și uh, să mai punem mai apoi problema rezolvării litigiilor arbitrajului. Adeseori, din pricina apariției unor litigii, se ajunge la o la o stopare a executării contractelor. asta înseamnă că cei care câștigă aceste contracte publice nu pot, din pricina unor proceduri pe rol, să treacă pur și simplu la muncă. Și uh, această situație duce la creșterea, bineînțeles, a costurilor. Eu cred că pornind de la acest uh, context, Trebuie să creăm măsurile necesare pentru rezolvarea rapidă a tuturor litigiilor după alocarea contractelor publice. S-au mai menționat și uh, s-au mai menționat și serviciile poștale. Să nu uităm că există, pe de o parte, licitațiile publice și, pe de altă parte, uh, există concurența concurența etic, echitabilă. Eu nu cred sau nu știu neapărat în ce măsură achizițiile publice ar putea să fie aplicate și în uh, domeniul uh, serviciilor poștale. Nu știu în ce măsură acest uh, sector ar trebui să fie afectat uh, de către propunerile noastre. În ceea ce privește petrolul și gazele naturale, eu cred că propunerile noastre ar putea să pună mai mult accent pe aceste sectoare. Într-adevăr, Comisia are dreptul de inițiativă, însă noi, prin intermediul uh, amendamentelor noastre, putem modifica propunerile Comisiei. Vă mulțumesc. 25 iunie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Uh, tot atunci vom organiza această mini-audiere despre care toată lumea vorbea. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai avem o mulțime de puncte pe ordinea de zi. Sper uh, că nu dau dovadă de optimism exagerat atunci când fac apel la dumneavoastră să dați dovadă de disciplină la, uh, la rândul dumneavoastră. Sper să reușim astăzi să discutăm toate punctele de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 45 este vorba despre Doamnă președinte, eu știu că am luat deja cuvântul, însă dați-mi voie să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Am nevoie de doar un minut, nu mai mult. Cele cinci intervenții Bine, vă dau cuvântul pentru un minut, dar doar un minut. Asta pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi și ar fi păcat să nu le rezolvăm. Domnule Gargani, aveți cuvântul. Un minut, spuneam. nu sunt una dintre persoanele acelea cărora le place foarte mult să-și audă propria voce. Deci nu acesta este motivul pentru care intervin eu. Eu consider că multe dintre comentariile care au fost făcute sunt deosebit de importante, fie, chiar dacă sunt uh, în marea majoritate a lor uh, de natură tehnică. Domnul Coferati, oare cum spunea el? Da, spunea că trebuie să optăm pentru oferta cea mai bună, nu neapărat pentru oferta cea mai ieftină. De fapt, acesta este obiectivul nostru. Noi dorim să transferăm o parte din responsabilitate și pe umerii subcontractorilor. Deci, prin amendamentele noastre am putea reuși să facem asta. Bine că nu vrem să lungim acest lanț al responsabilității uh, până la Uh, dimensiuni absolut uh, inacceptabile, dar trebuie să ținem cont de faptul că, iată, există situații precum uh, în cazul serviciilor feroviare din din Italia, în care autoritățile polițienești și autoritățile juridice nu pot să acționeze tocmai din cauza faptului că nu știu pe cine trebuie să treacă la răspundere uh, contractorul principal sau pentru, pe subcontractori. Vă mulțumim, domnule Gargani, ați fost într-adevăr foarte subcint. Trecem acum, după cum spuneam, la acordul de la Haga. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Lichtenberger și mai apoi doamnei Tain, care este observator uh, la Convenția de la Haga și, bineînțeles, domnului Speroni și domnului Rapcai. Vă mulțumesc foarte mult! Ultima dată am organizat o mini-audiere cu uh, responsabila, reprezentanta Convenției de la Haga, Domnia sa ne-a prezentat uh, cât se poate de clar care au fost motivele, care este aspectul practic al uh, acestor propuneri. Nu mai există mari dificultăți. Putem spune clar că nu e rău ca, în absența unei soluții, să facem măcar un pas în direcția creierii unei platforme care să poată duce la găsirea unor soluții. Astfel de cazuri apar permanent și tocmai de aceea Convenția de la Haga este deosebit de importantă. Există aici, sunt menționate aici câteva state cărora le cerem de ani și ani de zile să adopte o platformă comună cu noi. Acum Consiliu și nu în scris, ci prin intermediul unor medii, deci Consiliul ne-a transmis că își dorește ca Parlamentul European să nu spună nimic. Consiliul vrea să decida de unul singur. Prin urmare, 1 cer ca astfel de solicitări din partea Consiliului să fie transmise în scris și să fie uh, însoțite de o justificare. Vreau să aflu din ce motive uh, poate sau își dorește o asemenea procedură Consiliul. Vreau să știu exact din ce motiv uh, ar exista vreo problemă de competență aici. 2. Din, punct, din punctul de vedere al uh, Consiliului e, e, și din punctul nostru de vedere e cât se poate de clar că nimeni nu se va opune acestor aderări. Consiliul acum, prin procedura pe, pentru care a optat, uh, Uh, încearcă pur și simplu să faulteze Parlamentul European, care a primit mai multe prerogative prin intermediul uh, tratatului de la Lisabona. Da, e drept, e o declarație politică, cea pe care o fac eu, dar sunt, cred, sunt convinsă că toți cei care au fost supărați de politica aceasta um, restrictivă și reticentă a Comisiei în ultimii doi ani și jumătate sunt de acord cu mine. Deci nu putem accepta să fim lăsați la o parte în aceste domenii în care, într-adevăr, putem să avem un aport pozitiv. Asta doar de dragul unei proceduri rapide. Există mai multe explicații juridice cu privire la elementele care ar putea fi importante aici. Pe de o parte, articolele care, articolul care reprezintă uh, Um, temeiul juridic, prin, printre care 218 din tratat. Aici, uh, practic, se cere cât se poate declara explicarea definiției acordului internațional și uh, explicarea competențelor care decurg din încheierea unor asemenea acorduri internaționale. Deci, uh, cum spuneam, există diferite interpretări aici, interpretări juridice. Există, de asemenea, un aviz de la Lugano, care, conform căruia criteriile care um, stabilesc existența sau nu a unui acord internațional sunt de competență partajată sau, par, sau uh, exclusivă. Deci, Există mai multe temeiuri juridice și tocmai de aceea eu cred că serviciul juridic ar trebui să ne ofere un aviz pe această temă. Eu sper că votul va veni cât mai curând cu putință. De ce spun asta? Pentru că dacă opt state diferite, precum Marocul și Rusia, vor fi într-adevăr uh, membre ale Convenției de la Haga și pot deveni membre ale Convenției de la Haga, trebuie să ne grăbim să facilităm acest, uh, această aderare. Și tocmai de aceea vă cer ca aceste puncte să fie puse pe ședința, pe ordinea de zi a ședinței următoare, dar mai întâi de toate mi-aș dori și o părere din partea serviciului juridic. Și că încă ceva ieri, doamna Redic, Reding ne-a spus cât se poate declar că Uh, comisia este de părerea noastră și consideră că Consiliul nu trebuie să se bucure de competența exclusivă. Doamna Tain, acum. În ansamblu văd și eu lucrurile ca doamna Lichtenberger, uh, cu toate că opinia mea nu este atât de politică ca și a ei. Cred că aici avem uh, a face cu un, interes, un conflict de interese și nu este ușor să uh, decidem, să votăm până când există acest conflict. Acum, întrebarea uh, se pune dacă uh, Uniunea Europeană mai are competențe exclusive de politică externă care se permită să mai adopte acorduri bilaterale cu aceste state terțe statele membre au obținut un uh, aviz de la Serviciul Juridic al Consiliului. Tocmai de aceea, ca și doamna Lichtenberg, solicit ca și noi să obținem um, un aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului. indiferent cât de importantă este aderarea uh, rapidă a acestor opt state, este important să stabilim mai întâi problema aceasta a Eh, competențelor, pentru că fiecare, eh, conform convenției, fiecare, eh, fiecare stat trebuie să facă declarații separate. Acum cele opt state candidate au făcut declarațiile lor ehm, și se pune problema dacă noi răspundem prin declarația ale celor 27 state membre sau nu. Eu cred că nu trebuie să ne grăbim în această chestiune uh, de principiu, pentru că uh, această situație se va uh, repeta ori de câte ori vor apărea noi state care să adere la Convenția de la Haga. Am examinat dosarul și nu sunt neapărat expertă în drept constituțional, dar cred că problema este unul de principiu și de aceea trebuie tranșată cu toată răbdarea. Mulțumesc, spune doamna președinta. Vă propun următoarea procedură. Urmarea propunerii doamnei Lichtenberger, vom solicita până la următoarea noastră întâlnire un aviz din partea serviciului juridic pe această temă. Însă, consider că în acest aspect procedural Uh, trebuie să păstrăm contactul cu, uh, și cu președinția daneză, dar nu înainte de a fi obținut uh, avizul serviciului juridic. Vom fi mai înțelepți atunci și vom putea să determinăm în ce măsură și cu ce conținut vom contacta președinția daneză. Mulțumesc! Damit kommen wir zum nächsten. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la dezbaterea comună, punctul 47, instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Îl invit pe raportorul Piotr Boris să ne facă o scurtă prezentare a dosarului. Ich bin offensichtlich zu schnell. Äh, Se pare că sunt prea rapidă, spune președinta. Doamna Tan dorește să mai iau cuvântul la punctul precedent. Domnul Lene spunea că mai întâi trebuie să uh, uh, reluăm punctele de pe ordinea de zi care au, ne-au rămas de ieri moștenire și uh, și ar fi trebuit să urmez uh, chiar eu, la rând, chiar înainte de uh, dosarul tocmai discutat. Acum vă întreb cum vreți să procedăm, cum s-a spus ieri sau cum ziceți dumneavoastră acum. Mulțumesc că pot să accept uh, propunerea dumneavoastră numai că astăzi am prezentat fiecare punct de pe ordine de, ordinea de zi în ordinea în care urma să le dezbatem la începutul ședinței. Deci punctele 10 până la 14 erau prevăzute să fie dezbătute la sfârșitul programului de azi. Acum îmi dau seama că timpul nu este foarte uh, generos cu noi și uh, și chiar îl rog pe domnul Boris, dacă este de acord, să dea întâlnietate, întâlnietate doamnei Tain. By taking... Doamna Wikström. Atunci, propun ca să tratăm împreună rapid uh, punctele 10, 11, 12. Să știți că nu o să mai mai multe, nevoie de mai mult de 30 de secunde. Dacă domnul Boris uh, și ceilalți colegi nu au nicio obiecție, atunci uh, îmi face plăcere să dau curs solicitării dumneavoastră. Știm cu toții că timpul este foarte limitat, dar haideți să-l folosim cât mai judicios. Bun, atunci procedăm exact așa cum a propus doamna Wikström Și atunci, asta ar însemna să trecem la punctul, și mă uit în documentele mele, spune președinta, deci să continuăm cu punctele 10, 11 și mai departe și domnul Boris o să aibă cuvântul peste câteva cuvinte. Doamna Wikström, programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020. Apreciez foarte mult obiectivul general al Comisiei pentru că pune în centrul pieței uh, unice, pieței interne, consumatorul competent și informat. Sunt formulate uh, practici de corectare a eșecurilor de până acum în statele membre. Este important ca, state, eh, ca consumatorii să-și poată exercita eh, în temeiul dreptului european eh, drepturile lor și este important ca consumatorii să aibă căi de atac uh, suficiente și corespunzătoare. În ce privește soluționarea alternativă și soluționarea online a litigiilor, vreau, aduc câteva amendamente textului propus de comisie, astfel ca inițiativele să ne asigurăm ca inițiativele de soluționare alternativă a litigilor să fie suficient de fundamentate în amendamentele mele, de asemenea, subliniez că nu vreau să creăm poveri administrative pentru IMM-uri. Cam atât am avut de spus în legătură cu avizul meu. Domnul Sviefka a cerut cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc și eu voi încerca să fiu cât se poate de scurt. Vreau să spun că grupul meu parlamentar susține uh, întru totul uh, linia propusă de doamna Wikström și vom colabora cu dumneavoastră exact pe această filieră. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este 8 mai, ora prânzului. Cu aceasta dau cuvântul doamnei Alexandra Tan, punctul de numărul 11 și 12, împreună cu 12, vor fi tratate împreună. Vă rog, doamna Tan. Vorbim despre utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Vrem să combatem abuzul de piață, manipulările uh, pe uh, piață datorată informațiilor privilegiate și anume în temeiul dreptului penal. Nici un participant la piață și niciun produs care intră pe piața internă nu trebuie să rămână nereglementate. Acum, în noul cadru de reglementare, includem și uh, tranzacțiile și produsele de pe, din tranzacțiile financiare, bursiere și extra bursiere, inclusiv uh, acțiuni, tranzacțiile financiare cu ma, înaltă frecvență am încercat să uh, mă concentrez pe acele aspecte care uh, fac obiectul competențelor noastre în comisia juri și de aceea mă limitez uh, doar la aspecte juridice în expunerea mea. În ce privește sancțiunile penale, am prevăzut o mică îngrădire a aplicabilității incriminării Eh, persoanelor juridice. Cred că nu, nu ne folosește să instituim eh, în, țări, în statele membre anumite eh, entități și instanțe juridice care nu există în aceste țări. Dar am reiterat importanța evitării dublei incriminări care este uh, consacrată și în Constituția mai multor uh, state membre. Și de aceea uh, trebuie prevăzute și amenzi penale, dar nu este posibilă judecarea mai întâi în contencios administrativ și după aceea și în penal a aceleași cauze um, incriminarea uh, preventivă uh, este uh, un concept care mie mi se pare dificil pentru că este dificil să incriminezi tentativa și de, de comiterea a unei infracționalități. Trebuie să vedem, vedem însă dacă Uh, vor apărea pe viitor astfel de cazuri, pentru că până acum nu avem cunoștință de astfel de cazuri. Procurorii, uh, judecătorii de instrucție trebuie să aibă la îndemână instrumente necesare și suficiente pentru urmărirea penală a uh, cazurilor, pentru că până acum directiva a fost acuzată că ar fi prea vagă și că ar opera cu instrumente juridice prea neclare. În ce privește regulamentul, am îndoiel în legătură cu măsurile uh, paușale care sunt uh, instituite pentru încălcarea uh, anumitor prevederi sectoriale, cum ar fi în domeniul combaterii modificărilor climatice. Um, în ce privește politica în domeniul climat, climei, este sau va fi probabil foarte dificil să justificăm astfel de măsuri pașale. Am prevăzut o mică derogare pentru instituții mai mici, pentru că uh, inițial era prevăzut că toate instituțiile, până la cea mai mică sucursală bancară, trebuie să uh, fie dotată cu anumite sisteme și instalații tehnice uh, Uh, care să permită monitorizarea tranzacțiilor uh, uh, financiare, dar, um, dar pe de parte nu toate instituțiile fac astfel de tranzacții și pe de altă parte aceste tranzacții uneori nu reprezintă obiectul la activitate principal, ci activități izolate și ocazionale. De asemenea, în propunerea de regulament se prevedea ca statele membre să poată ajusta aceste prevederi Uh, din uh, dreptul european. În special statele membre mici uh, au solicitat acest lucru, având în vedere că um, la Frankfurt și la Londra se, se operează cu totul alte sume în tranzacțiile financiare ca într-un stat membru mic în care și o tranzacție de 20.000 de euro este deja una semnificativă. În ce privește Uh, procedura de tip name and shame. Aici uh, trebuie să vedem uh, care sunt statele membre în care există rezerve de tip constituțional. Pentru evitarea dublei incriminări am solicitat o evaluare a situației din toate statele membre, iar în ce privește amenziile penale, aici trebuie să ținem cont de dispozițiile constituționale din mai multe state membre. Iar în ce privește actele de punere în aplicare, acestea le-am degradat la acte delegate. Uh, doamna Reding în uh, prezența ieri uh, la prevența sa ieri la noi a, a arătat care sunt, pe de o parte, rezervele față de actele delegate, pe de altă parte, a arătat că a arătat că actele delegate, de fapt, nu fac decât să aplice dreptul comunitar. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vreau și eu să am o scurtă contribuție. Vreau să spun că manipularea pieței și abuzurile pe piață, datorate informațiilor privilegiate, nu reprezintă uh, delicte minore, ci infracțiuni uh, serioase care trebuie sancționate corespunzător. În ce privește observațiile noastre pe marginea directivei și regulamentului cu privire la dubla incriminare și evitarea ei, consider personal că trebuie să vedem mai întâi în ce măsură există, este fezabilă uh, armonizarea măsurilor, pentru că diferitele infracțiuni uh, sunt sancționate diferit uh, în uh, Uniunea Europeană. Trebuie însă să obținem o posibilitate a incriminării generale a persoanelor juridice. Având în vedere că timpul este totuși foarte uh, avansat, nu, nu voi reacționa la toate aspectele pe care le-ați uh, enunțat. Uh, Uh, asta poate în plan bilateral mai târziu. Iar în ce privește actele delegate, salut ce ați uh, propus, doamna uh, Fontaine, adică să actele de implementare, de punere în aplicare să devină acte delegate. Când vine vorba de transparență și de uh, obligațiile de notificare, noi, Parlamentul European, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a combate uh, abuzul pe piață și manipulările de piață și pentru a ne, de a ne autosesiza. Văd că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, de aceea vă spun că termenul de depunere a amendamentelor rămâne data de 9 mai. Cu aceasta închei acest punct de pe ordinea de zi. Și acum am plăcerea să dau cuvântul unui adevărat gentleman. Domnule Boris, aveți cuvântul. Bardzo să za Mulțumesc mult, doamna președinte. Este vorba despre un aviz al comisiei noastre pentru Comisia ITRE în legătură cu programul Orizont 2020, cel de-al uh, optulea program cadru. Am uh, făcut o analiză a conținutului, ne vom uh, concentra și asupra unor principii de natură etică. Există în clipa de față trei opinii diferite să încep cu cea mai simplă. Mă voi referi în aviz la cea parte care este vorba despre orizontul 2020 și un regulament care își propune să constituie o bază pentru ca programul Orizont 2020 să se deruleze pe o perioadă de 5 ani. Da, va trebui să ne pronunțăm dacă această perioadă de 5 ani pentru Euratom este în regulă sau nu. Iar noi nu avem multe de comentat. Trebuie doar să-i mulțumim Consiliului că, deși nu ar fi fost obligat să o facă, a supus atenției Parlamentului această propunere. Noi, în ce privește problemele etice, deci securitatea utilizării energiei nucleare, de pildă, trebuie să spunem că acest regulament este bun, adecvat, cel puțin eu așa văd lucrurile și din acest punct de vedere aș da un aviz pozitiv. Cea de-a treia chestiune se referă la un aviz din partea comisiei noastre în legătură cu decizia Consiliului în care programul individual pentru transpunerea în practică a proiectului Orizont 2020 este prezentat. Noi ne-am ocupat aici de anumite chestiuni de conținut în legătură cu modul de funcționare a acestui program. Trebuie să știți că uh, proiectul Orizont 2020 este grupat în patru teme. Primul este vorba de excelență în știință, cel de-al doilea aspecte industriale, cel de-al treilea provocări pe plan social și în al patrulea rând propunerile pro, punerile care se leagă de energia nucleară, de tratatul Euratom. Deci, eu vreau să spun că pentru prima dată programul Orizont 2020 ține seamă și de provocări pe plan social. Uh, de pildă de cercetarea științifică care uh, privește societatea uh, ca întreg. Și aș propune ca aici uh, particularitățile de funcționare să se afle în atenția noastră. Este vorba despre activitate științifică pe plan european, ceea ce constituie o provocare, inclusiv din punct de vedere financiar. Este vorba despre finanțarea lucrărilor de doctorat, de pildă, uh, inclusiv de lucrări care uh, se referă la uh, dreptul comunitar. Deci propunerea noastră ar trebui să sune cam în felul următor. Noi trebuie să spunem exact uh, care ar fi domeniile de cercetare uh, prioritare, de pildă legislație europeană. După aceea, în regulament se mai spune că toate prevederile legate de conținut țin seamă și de problematica etică, în domeniul cercetării și de aceea am din nou o propunere de a da un aviz pozitiv. Și în felul acesta ajung la uh, cel de-al treilea complex tematic care se referă la probleme etice uh, strict definite. Este vorba despre un regulament și uh, aici, în legătură cu acestea am următoarele observații este o chestiune particulară, pentru că există o anumită controversă în ce privește programul cadru, este vorba de anumite aspecte de natură etică, în ce privește, de pildă, activitatea de cercetare eh, legată de celulele STEM. Nu este vorba de a impune un moratoriu, dar Comisia Europeană a elaborat uh, o propunere, o decizie prin care se obligă să nu recomande ca rezultatele activității de cercetare um, în care au fost distruse celule stem sau uh, embrionale um, au fost efectuate, dar din acest punct de vedere nu se propune chiar un cadru legislativ. În legătură cu acest domeniu, care este foarte nou, merită să discutăm poate cu altă ocazie mai în amănunt. Curtea Europeană de Justiție a analizat un caz la solicitarea Greenpeace și a pronunțat o hotărâre și anume că ar fi interzis să brevetezi rezultatul activității științifice dacă uh, oamenii de știință uh, au distrus celule STEM în activitatea de uh, cercetare. Deci, nu există uh, o interdicție clară de a finanța Uh, o activitate de cercetare în acest domeniu, dar trebuie să existe totuși o protecție juridică care să funcționeze pe plan uh, mondial. Și asta înseamnă că ar merita să analizăm uh, mai în profunzime acest subiect și poate că la un moment dat ar trebui ca activitatea de cercetare în acest domeniu în care sunt folosite celulele stem sau sunt chiar distruse celulele stem să fie interzisă. Trebuie să analizăm însă argumentele invocate de către Curtea Europeană de Justiție. Dar um, Aici este vorba și despre originea celulelor STEM, este vorba despre uh, un um, celule care au fost fecundate sau nu și am putea trage următoarea concluzie. Sigur, nu vrem să creăm piedici în calea cercetării, mai ales atunci când este vorba despre utilizarea de celule STEM, chiar dacă astăzi știința are posibilitatea într-o manieră inovativă să-și desfășoare activitatea de cercetare. Deci, noi și în alte domenii eh, cred că se efectuează activitate de cercetare cu celulele STEM, dar nu se recurge la celule care au fost fecundate. Deci există posibilități alternative pentru cercetare de a opera cu celule STEM care nu, au, nu provin de la un embrion. În anumite state membre, această activitate de cercetare bazată pe celule STEM este chiar interzisă ca atare. Nu cred că am putea să finanțăm asemenea cercetări din bani europeni, pentru că s-ar putea ca uh, rezultatele acestei cercetări să nu poată fi brevetate în ultima instanță ci că expunem chiar cercetătorii uh, riscului de a fi penalizați, pedepsiți, pentru că în țara lor de origine această activitate este interzisă, este considerată ilegală. Din acest punct de vedere există cult o cultură juridică diferită între statele membre. Sigur că pe această temă dezbaterea poate să uh, devină foarte interesantă Uh, și uh, vom putea să ne expunem punctul nostru de vedere acolo unde nu există interdicție de a desfășura activitate de cercetare uh, pe embrion, ea ar putea să aibă loc. Oricum, eu sunt deschis argumentelor care vin din toate direcțiile, pentru că nu dorim să împiedicăm activitatea de cercetare. Dar dacă există riscul Bun, dacă există posibilitatea uh, unei cercetări pe celule STEM care nu provin de la uh, embrion, atunci poate că am putea să o permitem. Oricum, uh, mă interesează punctul dumneavoastră de vedere. Înainte de da cuvântul doamnei Tan și după aceea doamnei Lichtenberger, aș vrea să atrag atenția și asupra timpului. Sigur, vă voi da cuvântul, dar vom mai avea nevoie după aceea de 1-2 minute pentru a anunța și uh, termenele limită, pentru a, uh, a, uh, acele propuneri de aviz pe care nu mai putem să le discutăm. Domnul Țiefca ar fi putut să ne povestească și despre Bruxelles 1. Dar nu mai avem timpul necesar. Doamna Taină, da, ă, fiind atât de înaintat timpul, nu aș vrea să mai ă, recurg la o discuție pe teme etice. Sigur că nu trebuie să existe excese în acest domeniu, dar ă, vreau să vă spun că lucruri care sunt interzise în câteva state membre nu trebuie să poată fi finanțate din bani europeni, pentru că, în definitiv, uh, statele membre sunt plătitori neți uh, pentru uh, aceste bugete și uh, ca tare cum să financeze lucruri care în țara lor sunt pedepsite. Deci, ă, eu cred că cine vrea să stimuleze activitatea de cercetare bazată pe celule STEM, să o facă din fonduri proprii pe plan național sau prin alte institute, dar nu din bani comunitari. Pentru că, în felul acesta, dai bani pentru ceva ce este interzis legal. Bun. Și Eh, eu cred că raportorul eh, a spus că există hotărâri ale Curții Europene de Justiție care, din punctul nostru de vedere, constituie o jurisprudență obligatorie pentru noi și eh, dacă respectăm separarea puterilor într-un stat și pe plan comunitar, atunci, bineînțeles că planificarea finanțării activității de cercetare. Trebuie să ținem seama de aceste hotărâri, inclusiv atunci când este vorba despre probleme etice ca cele care au fost invocate. Deci să ne bazăm pe jurisprudența Curții Europene de Justiție și uh, să decidem în consecință pentru că trebuie să devină limpede uh, ce obligații avem și deciziile noastre să țină seama de ele în ce privește celule STEM uh, de la adulți este o altă discuție și cred că și uh, din punct de vedere juridic lucrurile se pun altfel. Mulțumesc, domnule Țiefca, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun doar badań, których efekty nie mogą być opatentowane. Więc skoro nie możemy czegoś opatentować... Uniunea Europeană ar trebui să nu financeze acele uh, rezultate care nu sunt patentate, nu sunt brevedate. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. Așteptăm cu nerăbdare avizul dumneavoastră, domnule Boris. În uh, încheiere, vreau să menționez doar uh, datele limite de, de depunere a amendamentelor pentru acele avize care nu au fost discutate astăzi. Pentru al meu, 20 iunie, pentru 27 a patra pentru punctul 48 E drept, uh, termenul de depunere a amendamentelor este foarte strâns, dar, după cum știți prea bine, am fost uh, bine informați pe marginea acestui subiect. Acum ne apropiem de final. Îmi pare foarte rău că nu am mai reușit să discutăm în detaliu Bruxelles 1, însă în așteptarea raportului uh, dumneavoastră ne vom mai gândi la această temă. Acum dați-mi voie să le mulțumesc interpreților și de asemenea colegilor care au rămas până la finele ședinței. Următoarea ședință, un lucru foarte important, va avea loc pe datele 3 de 30 și 31 mai. Doamna Lichtenberg dorește să intervină. Pe scurt, ar fi posibil ca acest raport privind Bruxelles 1 să-l primim scris. Din păcate nu am reușit să iau uh, parte la trialog, dar aș fi foarte interesată de uh, acest raport și mi-ar plăcea ca măcar coordonatorii să primească raportul scris. Dar vă dau imediat uh, cuvântul domnule Siefka. Dar înainte de a face asta, îi întreb pe interpreți dacă sunt dispuși să mai stea două, trei minute. Bine, atunci îi dau cuvântul domnului Sfiefca. Ne-ați putea înscris, transmite câteva detalii cu privire la elementele esențiale. Ar fi extraordinar, pentru că tema este una foarte, foarte importantă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că ar fi perfect dacă v-aș trimite în scris uh, dumneavoastră și coordonatorilor uh, câte ceva despre negocierile noastre. Poate că n-am evoluat prea mult, însă cu toate astea trebuie să spunem că, uh, iată, Consiliul se apropie de poziția noastră. O veste bună. În mai vom avea două întâlniri suplimentare și la aceste întâlniri se va lua o decizie pe marginea ultimului uh, Uh, text prezentat de către Consiliu și mai apoi vom putea trece la trilog și la eventual încheierea discuțiilor în prima lectură. Vă mulțumim, domnule Siesca. Sperăm că vom colabora la fel de bine și pe viitor. De fapt, sunt sigură că vom colabora la fel de bine. O după amiază plăcută tuturor!